Diamo allora inizio alla nostra seduta. Doamnelor și domnilor, aș vrea să reluăm uh, sesiunea comisiei noastre și, ca de obicei, vă reamintesc că atunci când uh, uh, vine vorba de ședințele noastre, reuniunea este transmisă pe internet, așadar ați fost avertizați, spune președintele. Îl avem alături de noi pe domnul, președ... pe domnul Felipe González, Uh, are atâtea titluri și atâtea calități că ne-ar lua vreo 10 minute să îi le menționăm pe toate. Vreau doar să vă reamintesc că în timpul în care a condus guvernul spaniol, Spania a aderat la Uniunea Europeană și pentru noi, membrii Parlamentului European, uh, toate titlurile pe care le aveți, fost prim-ministru și toate celelalte calități Uh, credem că aceasta dintre ele este cea mai importantă, faptul că ați fost prim-ministru atunci când Spania a aderat la Uniunea Europeană. Înainte de a vă da cuvântul, aș trece prin ordinea de zi de astăzi și mai avem câteva formalități de îndeplinit. Vă reamintesc că proiectul de ordine de zi va fost uh, distribuit pe 16 septembrie anul trecut. Ar trebui de asemenea să votăm calendarul pe 2011, însă ar fi preferabil să facem acest lucru înaintea reuniunii coordonatorilor. În ce privește punctul 2 de pe ordinea de zi, considerăm că ordinea de zi este acceptată, așadar începește comunicările președintelui. Am un singur lucru să vă spun și anume că împreună cu doamna Aguilar, pe 13 iulie anul trecut, am trimis o scrisoare președintelui Consiliului, domnul Chastel, pentru a cere să trimită mandatul Consiliului pentru negocierea aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană uh, privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Am primit un răspuns pe 29 iulie anul trecut, anul acesta uh, și am fost uh, informați în mod oficial în legătură cu conținutul acestui mandat. Am făcut această cerere de informare pe baza tratatului de la Lisabona. Conform acestui tratat, Parlamentul European are dreptul să primească uh, toate informațiile în legătură cu actele depuse de către Comisie. Pe 30 septembrie am mai primit o, scris, am mai primit o scrisoare în, prin care președintele Consiliului Permanent recunoaște uh, dreptul Parlamentului de a fi informat în toate fazele procedurii și precizează în același timp că documentul este considerat în acest moment drept confidențial și că poate fi consultat de președinte, coordonator și raportori din Comisia AFCO și din Comisia LIBE, doar la Consiliu, într-o sală securizată din care nu se poate scoate niciun fel de informație. Alte informații pot fi furnizate Asta este în continuare din, uh, din scrisoarea Consiliului, așadar informații mai pot fi furnizate verbal uh, la întâlniri cu reprezentanții Comisiei, însă cu ușile închise și în acest uh, stadiu aș propune să răspundem acestei scrisori și să discutăm acest lucru după sfârșitul întâlnirii reuniunii coordonatorilor. Procesul verbal a fost distribuit și dacă nu există obiecții, acesta va fi considerat aprobat. Și pot așadar să dau acum cuvântul președintelui Felipe González, dar înainte de orice vreau să vă reamintesc că această reuniune este deschisă și membrilor altor comisii, mai ales Comisia FET sau ECON, Comisia ITRE de asemenea Comisia temporară privind criza economică, Comisia specială privind politicile Uniunii Europene după 2013 și cred că astfel am încheiat lista. Deja am uh, l-am salutat pe domnul Felipe Gonzalez și am urat bun venit uh, printre noi. Cred că este momentul să-i dăm acum uh, cuvântul. Știți că domnul Felipe Gonzalez conduce grupul de reflexie care a fost creat de către Comisie pe 14 decembrie, de către Consiliu uh, pe 14 decembrie 2007 pentru a studia uh, orizontul, orizonturile de evoluție ale Uniunii Europene 2020-2030. E vorba de o muncă de cercetare orientată spre viitor, însă toate chestiunile despre care vom vorbi astăzi, cele economice, de responsabilitate socială, statul de drept, energie, securitate, luptă împotriva uh, criminalității și terorismului, toate acestea sunt probleme de și probleme care trebuie examinate dintr-o perspectivă pe termen lung, pentru că sunt evoluții continue și politica trebuie să intervină nu doar pe plan instituțional, prin intermediul reformei instituționale, dar și prin dezvoltarea unor idei clare și prin uh, dezvoltarea unor previziuni pe termen lung. Am, uh, ne-am întâlnit deja cu domnul Felipe González, eu la acea întâlnire însă nu am participat. Pe 29 iulie 2009 a fost uh, un prim schimb de opinii și raportul uh, definitiv al grupului de reflexie a fost prezentat Consiliului pe 8 mai și acum vom discuta despre acest raport. Domnule Gonzales, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte Casini. Voi fi succint, uh, nu o să încerc să vă explic conținutul raportului pentru că îl cunoașteți încă din luna mai și ar dura prea mult ca să o facem. Însă aș dori să rezist tentației de a da impresia că trebuie să fim pesimiști. Eu nu am o viziune pesimistă asupra Europei și trebuie deja să vă spun că sunt absolut convins că trăim în organizarea supranațională care are cel mai bun, cel mai bun standard de viață și un grad de bunăstare și de libertate niciodată atins în altă parte. Cred că am avut realizări fantastice. 12 uh, țări, acum 20 de ani, s-au transformat într-un spațiu comun de 27, am stabilizat Europa, am uh, realizat un efort istoric care la un moment dat părea incredibil și uh, lucrurile au evoluat în așa fel încât Statele Unite au uh, spus că pentru prima dată în istorie Europa nu mai este un subiect de îngrijorare pentru Statele Unite. Așadar, într-adevăr, mai sunt niște probleme, problema coordonării economice în principal în fața crizei economice, însă, cel puțin, uh, Europa nu mai face parte dintre problemele Americii, ci, dintre, ci o parte a soluției pentru America. Și cred că cred că uh, trebuie spus, deși spuneam că nu trebuie să fim pesimiști, că tindem să ne pierdem puțin din importanță pe, pe scena mondială și de asemenea, este important uh, importanța și în ochii cetățenilor noștri. Trebuie să privim evenimentele în față, realitatea în față și dacă facem acest lucru, vedem că cetățenii europeni uh, au mai convingeri pro-europene mai slabe decât acum 15 sau 20 de ani. Și la nivel mondial, uh, greutatea noastră nu se măsoară numai prin participarea instituțională, ci și prin capacitatea de a influența procesele de configurare la nivel mondial, dar aici uh, cred că ne mai pierdem din influență. Vă rog însă să nu înțelegeți această intervenție că vom avea o viziune mai puțin optimistă a Europei însă mă preocupă problemele cu care se confruntă Europa. sarcina noastră a fost să discutăm despre perspectivele Uniunii Europene în orizontul anilor 2020-2030. Asta nu înseamnă că ce uh, discutăm este neapărat cum evoluăm din situația actuală până în 2020-2030. Cum spuneam în ianuarie 2009 când ni s-a dat mandatul. Uh, mandatul ni s-a dat în 2007. Uh, atunci, uh, în afară de criza activelor bancare toxice, nu existau alte semne că aveam să plonjăm într-o criză economică și financiară de asemenea proporții, cum, cum am văzut. Și cred că încă n-am ieșit din acea criză. Deci în acel moment nici nu se credea că tratatul de la Lisabona, care de-abia fusese semnat, uh, va trece prin momente atât de grele și va dura atât de mult să fie ratificat. Așadar, din momentul în care a fost creat acest grup de lucru, acest think tank și în momentul în care el a început efectiv să funcționeze, pentru că știți că lucrurile durează întotdeauna până se organizează și n-am început să lucrăm realmente decât în 2008. Dar între momentul stabilirii grupului și momentul în care acesta a început să lucreze efectiv. Nu numai că s-a produs uh, criza ipotecilor, uh, prăbușirea Lehman Brothers și uh, aproape că tot sistemul financiar s-a prăbușit, dar pe deasupra, uh, în acea perioadă, majoritatea oamenilor din Europa credeau că tot e o problemă a americanilor. Însă, în momentul în care grupul a început să uh, lucreze, criza s-a răspândit, a început să se răspândească atât sistemic, la nivel sistemic cât și la nivel global. Criza a ajuns în Europa și a afectat-o într-un mod foarte profund. Și evident, atunci a devenit imposibil pentru noi să ignorăm impactul crizei economice în uh, stabilirea strategiei noastre, în ciuda faptului că, în cadrul grupului, unii colegi au spus, haideți să nu vorbim despre criză, pentru că peste 10 ani o să pară absurd că într-un raport care ar trebui să vorbească despre anul 2020 sau 2030 uh, se uh, introduc evaluări în legătură cu criza economică din 2008. Eu nu am fost de acord cu această idee și nu sunt de acord nici acum, pentru că eu cred că această criză va influența într-un mod major ceea ce se va întâmpla în 10 sau în 20 de ani. Uh, nu uitați că încă mai vorbim de criza din 1929, după atâtea decenii pentru că a avut niște efecte uh, foarte îndelungate. Și din raportul nostru se poate vedea că această criză are o influență majoră asupra noi ordini mondiale și începe să se vadă cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii acestei crize. Toată lumea vorbește despre o schimbare a balanței de putere în uh, favoarea Estului față de vest și a Sudului față de nord și, în general, a țărilor emergente toți analiștii sunt de acord că 70% din creșterea PIB-ului la nivel mondial în următorii ani se va datora țărilor emergente în circunstanțele actuale. Și nimeni nu se îndoiește că Japonia, care acum 20 de ani e, se considera că va înghiți toate piețele mondiale, uh, este acum o țară aflată într-o criză profundă de 16 ani și o criză din care nu poate, nu reușește să iasă. Așadar, o economie care era privită cu mult respect acum 20 de ani, cam la fel cum este privită acum economia Chinei și care era considerată uh, că are un viitor uh, strălucit, uh, acum e într-o situație cu totul diferită. Se va întâmpla același lucru cu China peste 20 de ani? Nu știu. Dar știu că Japonia încă n-a ieșit din criză și mai știu că America și Europa sunt în criză și cred că, în calitate de europeni, Trebuie să ne întrebăm de ce. E o întrebare pe care ne punem și noi în raport. De ce Europa este o regiune cu atât de multe diferențe? diferențe. Și dacă aceste diferențe ne afectează mai mult, fac, fac să fim afectați mai mult de criză și dacă efectele și consecințele economice sunt mai eh, grave decât cele din America, unde a început eh, criza. Ne afectează așadar criza mai mult pe noi decât pe americani sau decât pe uh, America Latină sau decât Asia. Uh, știți că în cadrul instituțiilor europene avem un fel de săptămână asiatică, dacă pot spune așa, și deși puteți considera că este un uh, truism ce spun, acest lucru are un impact asupra opiniei publice și asupra atitudinii oamenilor Uh, în diversele funcții pe care am îndeplinit am avut uh, ocazia să văd uh, cum reacționează diverse regiuni ale lumii la criză și pot să vă spun că în Asia sau într-o mare parte din America Latină nu resimt criza, ci mai degrabă consideră că sunt într-o situație foarte bună. Din ce văd eu, pe de altă parte, în Europa, toate studiile de opinie, toate sondajele de opinie arată că europenii din generația mea, poate nu și tinerii, consideră că în viitor copiilor nu, vor, nu se vor bucura de aceleași oportunități pe care le-au avut ei sau părinților. Așadar, atitudinea este opusă cele din Asia și din America Latină. Și acest uh, punct de vedere, această mentalitate se reflectă din nefericire și asupra realității, în sensul că, deși trăim mai bine decât oricine, orice altă parte a lumii, suntem îngrijorați că nu ne vom putea menține aceste standarde de viață sau sistemul nostru productiv și sistemul de coeziune socială, de protecție socială. Și raportul uh, examinează toate aceste chestiuni și le subliniază în ideea de a le corecta. Este important să avem o discuție și uh, de aceea, în mod deliberat, am făcut un raport foarte scurt de numai 35 de pagini. Nu știu dacă uh, ați, uh, l-ați citit în totalitate, dar cu siguranță am fi putut să avem un raport de 100 de pagini, de exemplu, pentru că am fi putut introduce acolo foarte multe cifre și statistici care să susțină ideile noastre. Am ales, în schimb, să avem un raport cât mai scurt, pe baza căreia să putem avea o discuție și, mai important, să putem lua niște decizii. Și am supus acest raport atenției Consiliului, președintelui Consiliului, l-am prezentat și în alte părți de asemenea și cel mai uh, interesant pentru mine este să vin în fața Parlamentului European și să vă supun atenție acest document, pentru că eu cred că Parlamentul are mai multe oportunități decât alte instituții să uh, privească spre viitor și să discute atât în interior uh, și în, în Europa în general să organizeze dezbatere în legătură cu ce trebuie uh, făcut. Cred că trebuie să ne schimbăm uh, modalitatea de acțiune pentru că nu trecem dincolo de jargonul uh, european, nu o să ajungem la cetățenii noștri. Nu uitați că am îngropat strategia Lisabona fără măcar să le spunem cetățenilor noștri că ea a dat greș. Așadar, pentru 2020 trebuie realmente să nu uităm că ne-am promis să devenim cea mai mare economie bazată pe cunoaștere din lume. Acest lucru se spunea și în uh, agenda Lisabona pentru 2010. Putem spune că am ajuns cea mai mare economie bazată pe cunoașterea lumii în acest moment? Cred că nu. Și atunci, ce n-a funcționat? Cred că multe lucruri n-au funcționat. Dar uh, stabilirea 29 de scopuri, în primul rând, în agenda Lisabona, a fost o greșeală. De asemenea, metodele prevăzute au fost uh, și mai rele. Metoda deschisă de cooperare, care ce înseamnă? Practic, fiecare țară face uh, exact ce dorește în legătură cu aceste 29 de scopuri, a fost o metodă greșită. Practic, vine țară și spune, ne-am îmbunătățit situația pe 3 din cele 29 de puncte în comparație cu anul 2000. Sigur că există excepții pozitive în ce privește evoluția situației, dar foarte puține țări membre din Uniunea Europeană chiar au reușit să se uh, să păstreze ritmul și distanța față de Statele Unite în ce privește economia bazată pe cunoaștere și de fapt am pierdut teren în fața Asiei în acest domeniu. Dar dacă le-am spune cetățenilor asta, și anume că strategia Lisabona a eșuat, uh, fără să le spunem și de ce, atunci noua strategie, strategia UE 2020 e mai puțin ambițioasă, stabilește mai niște um, modalități mai credibile, dar să mă întorc la Lisabona. Deci am, uh, am dat greș cu agenda Lisabona. Și în raport se menționează o preocupare de a spune trebuie să ne concentrăm pe criză cu trei elemente cheie și să legăm bătălia împotriva crizei care nu s-a terminat. Criza nu s-a terminat, criza va, va persista. Să legăm această bătălie de reformele structurale pe care trebuie să le facem acum 10 ani când încercam să implementăm strategia Lisabona. Și ar trebui să schimbăm metoda de implementare a strategiei. Deci nu mai poate să fie metoda cooperării deschise, ci trebuie să fie înlocuită cu un uh, sistem de stimulente și de penalizări, sau, deși poate să nu folosim chiar cuvântul penalizări, dar oricum ca să determinăm oamenii să ia aceste scopuri în serios. Adică trebuie promovat capitalul, investițiile într-un domeniu sau altul și dacă unele țări nu fac acest lucru, atunci nu se va întâmpla nimic. Și dacă nu se va întâmpla nimic, atunci Europa va avea o politică monetară unică și o piață uh, unică, dar va pierde, din ce, uh, își va reduce convergența economică și nu va putea să facă față provocărilor globale care ne așteaptă. Așadar, în ce, în ce privește criza, eu cred, și asta este una dintre uh, zonele în care nu există unanimitate în raport, eu nu cred că ar trebui să încetăm să avem politici anticiclice până când uh, o nouă economie reală nu poate garanta creștere economică și creare de locuri de muncă. Politicile anticiclice au fost menționate și de către administrația Obama în mesajele lor sale către Uniunea Europeană, au spus americanii nu renunțați la aceste politici economice anticiclice până când economia nu-și revine în totalitate și nu poate să rezolve problemele, să-și rezolve problemele singura. Toate țările au încă posibilități de manevră de a implementa politici anticiclice. Nu e cazul țării mele, a Spaniei, pentru că în ultimii doi ani noi ne-am pierdut această marge de manevră și din uh, cel mai stabil membru al uh, Pactului de Stabilitate și Creștere, am ajuns astăzi într-o situație în care nu mai avem uh, niciun fel de, uh, de marjă de uh, niciun fel de libertate să mai introducem politici anticiclice. Alte țări mai au încă loc de astfel de politici și toate aceste lucruri sunt uh, conținute în raport, în uh, și există instrumente, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții. Așadar, țările care nu mai pot introduce politici anticiclice suplimentare ar trebui să, să fie compensate uh, prin introducerea unor astfel de măsuri în, în alte țări care încă și-o mai permit, își mai permit să facă acest lucru. nu există niciun fel de garanție că nu vom avea o nouă recesiune. Deși n-aș vrea să spun că vom intra într-o nouă recesiune, dar mai degrabă un, o situație similară cu cea din Japonia, de stagnare prelungită mai mulți ani de zile. Al doilea element Pactul de stabilitate și creștere nu este responsabil pentru situația din Europa, situația actuală din Europa. Eu afirm în continuare că pactul de stabilitate este o precondiție necesară pentru politica monetară comună. Ce ne-a demonstrat criza este că acest pact nu e suficient. Așadar, noi am sugerat și în raport să se adauge la politicile monetare comune și politici economice, de guvernanță economică, care să împiedice divergența economică. Există o mare confuzie în, uh, în opinia publică în, această, în legătură cu această chestiune. Și mă întorc din nou la situația Spaniei, care, după cum știți, are niște mari probleme, niște mari dezechilibre uh, bugetare criza a fost cauzată de, o balanț, de un dezechilibru al balanței plăților de 10-12%. Așadar, divergența economică dintre diversele state membre a dus la criză. Pentru că în cazul Spaniei limita aceasta nu era depășită. Spania avea 4-5% creștere, la fel 5% creștere a numai locuri de muncă, deci din acest punct de vedere situația era foarte bună. Așadar, s-a produs însă un deficit de 10%, un deficit comercial de 10% și un deficit de 10-12% al balanței de plăți. În momentul în care ai o astfel de situație simultan, nu poți avea o uniune monetară stabilă în momentul în care ți apar divergențe atât de puternice în ce privește performanța economică. Așadar, avem nevoie de guvernanță economică în Uniunea Europeană. Progrese se fac totuși. Întrebarea care ne se pune acum este, va trebui să schimbăm tratatele? Cred că e mai bine să lăsăm tratatele în pace deocamdată mai bine să nu ne atingem de tratate, pentru că dacă șefii de stat și de guvern decid să modifice tratatele și să vină cu o politică de guvernanță economică și Parlamentul European, care are codecizie, ia, și ia la rândul său uh, opțiunea și hotărăște, atunci nu mai avem nevoie de altceva. Nu avem nevoie decât de un angajament politic pentru în favoarea deciziei de a crește guvernanța economică și atunci nu mai avem nevoie să mai umblăm la tratate, lucru care va crea anxietate, poate va fi o țară care nu o să vrea după aceea să ratifice schimbările, va trebui să tot ținem referendumuri și să vedem dacă lucrurile au fost rezolvate. În al treilea rând, al treilea set de măsuri se referă la reforma sistemului financiar. Criza este rezultatul disfuncționalităților din sistemul financiar mondial. Nu există o alternativă de sistem, dar nici nu putem să ne întoarcem la o utopie, nu putem nici să rămânem în situația actuală. Trebuie să reformăm sistemul actual pentru a ne asigura că această implozie nu se mai produce, pentru că dacă sistemul nu va fi reformat, cred că în șapte sau opt ani de acum, înainte, vom uh, fi în aceeași situație și va trebui din nou să salvăm sectorul financiar. Băncile și instituțiile financiare care operează în Europa urmează reguli naționale care diferă de la un stat la altul. Așadar, Europa are nevoie de mai multe reforme. Trebuie să fim îndrăzneți, pentru că de la început nu am fost suficient de îndrăzneți să, în a reforma sistemul astfel încât să vorbim cu o singură voce sau cu un număr atât de mic de voce, încât se pare că e o singură voce și în acest fel să putem să ne coordonăm mai bine cu americanii. Și acum ajung la ultima parte a raportului. Țările emergente uh, se simt mai bine, dacă putem spune așa, pentru că această criză nu s-a produs din cauza lor. Și Brazilia sau alți membri ai G20 se așteaptă ca Statele Unite și Uniunea Europeană să vină cu niște propuneri de bun simț care să permită un cadru de reglementare pentru sistemul financiar mondial menit să împiedice în viitor crize similare și cu consecințe atât de grave cum uh, a fost aceasta. Dar dacă aceste reguli n-ar fi suficiente, să nu uităm că dacă se mai produce o criză în viitor, cetățenii nu-i vor mai ierta pe politicieni dacă ei din nou hotărăsc să salveze instituțiile financiare, așa cum s-a făcut în această criză. Să salveze instituțiile financiare de propriile lor greșeli, practic. Așadar, Raportul intră în, în zone și domenii extrem de bine cunoscute și cu care toți membrii Comisiei sunt familiarizați și practic toată lumea din Europa este familiarizată. Am avut strategia Lisabona și strategia Comisiei. Avem această nevoie de reforme structurale. Trebuie să facem rapid uh, reforme, reforme de adâncime multe țări, în special din Europa de Nord, au făcut unele reforme în direcția cea bună. Facem acest lucru pentru că vrem să ne păstrăm modelul economic și social. Trebuie să avem o economie, vrem să avem o economie de piață socială sustenabilă de punct de vedere al uh, protecției mediului. Pentru a avea acest lucru, trebuie să avem o economie foarte competitivă într-o lume globalizată. Foarte competitivă. Și pentru că nu putem concura din punct de vedere al forței de muncă ieftine, trebuie să concurăm pe partea de productivitate și de îmbunătățire a capitalului uman și trebuie să introducem tehnologii cu valoare adăugată. Ar trebui să luptăm realmente pentru acest model a fost modelul nostru adoptat după al doilea război mondial și el a dus la situația de bunăstare și de coeziune socială pe care am cunoscut-o. Dar acest model trebuie să se schimbe în secolul 21 pentru că lucrurile s-au schimbat. Trebuie să înțelegem cum piețele se schimbă și cum piețele financiare practic au, influențează acum totul și au schimbat complet toate regulile. Trebuie să vrem să influențăm această inegalitate în creștere care se insinuează în toate sistemele globalizate, oferind credite la un cost cât mai redus și aproape fără garanții. Pentru ca puterea de cumpărare a cetățenilor să se îmbunătățească fără ca aceștia să trebuiască să se îndatoreze cu garanții suplimentare. Situația actuală probabil va mai dura 20 de ani până ca să se rezolve. Să nu uităm că China, care este cel mai mare producător din lume, uh, va deveni foarte repede și cel mai mare creditor al lumii în afară de, prin intermediul fondurilor sale suverane și a uh, creditelor pe care le oferă. Așadar, trebuie să acționăm dacă vrem să păstrăm modelul uh, economiei sociale de piață europene. Avem nevoie de un pact social care să aibă drept principii îmbunătățirea productivității, pregătirea și instruirea capitalului uman și care să ne permită să ne transformăm modelul productiv pe baza credințelor noastre și există o problemă aici, pentru că pe lista primelor 100 de universități ale lumii avem jumătate față de cât au americanii, deși noi avem o populație dublă față de americanilor. Așadar, ne lipsesc centrele de excelență. O să vă întrebați câte dintre aceste fenomene globale, dacă vreți, Microsoft, Google și mai departe, câte sunt europene? în care partea Europei a visat cineva să creeze sisteme cum este Amazon sau Cisco. Deci care e locul unde se întâmplă astfel de lucruri în Europa? De ce n-ar trebui să avem astfel de lucruri? Că avem, slavă Domnului, suficienți oameni talentați. Avem, însă am devenit corporatiști și asta i-a împiedicat pe oameni să aibă inițiative și idei inteligente și să mai găsească și bani care să, cu care să-și transpună în practică aceste idei. Mobilitatea ideilor a scăzut, în timp ce mobilitatea piedicilor a crescut, dacă pot spune așa. În Statele Unite, uh, dintre primele 20 de companii uh, din anii 80, 17 nu mai există acolo, mobilitatea este mult mai mare. De asemenea, avem o problemă demografică în Europa și pot spune că aceasta are un impact asupra uh, dezbaterii și afectează toate țările și toate guvernele, fie că e vorba de guverne de dreapta sau de stânga. Problema demografică este foarte simplă. Acum trăim mai mult decât înainte. Uh, expectanța de viață este peste 80, dar lucrăm mai puțin. La cifra siempre son molestas. Tendremos 70... Și avem acest, dacă avem un uh, raport pentru 2050, vom avea 60 de milioane de uh, oameni în populație activă și 90 de milioane de persoane în plus uh, la în rândul pensionarilor. Iar uh, în 10 ani, când se va ieși la pensie, raportul între populația activă și populația pensionată va fi uh, uh, îngrijorător și greu de susținut. Iar uh, această chestiune demografică, bineînțeles, uh, este bună pe de o parte, îmbunătățește nivelul de trai, calitatea vieții și speranța de viață, uh, dar trebuie analizat uh, acest lucru. Bineînțeles că nu ne dorim o diminuare a populației, dar uh, dorim uh, să ne dăm seama de un lucru și anume că această piramidă a muncii se inversează și nu vom putea rezolva prea ușor această chestiune. Bineînțeles că există unele propuneri de politică în ceea ce privește femeile în populația activă și alte măsuri și alte politici și se mai ține cont și de fluxurile migratorii, de imigrație. Dar, iată, Acum, uh, discursul uh, anti-imigrație este cel care aduce oamenii la urne, le devot. Dar uh, Evident că este foarte important ca în în această, în această chestiune demografică, să avem o politică de integrare serioasă, solidă. Trebuie să, in, să introducem toate aceste chestiuni în dezbatere, fiindcă nu are rost să aducem uh, reforme, să facem reforme demografice în 2025. Trebuie să începem de acum, fiindcă mai târziu ar putea să fie prea târziu. Deja realitățile, iată că ne depășesc în ceea ce privește capitalul uman, uh, și aici avem o legătură cu demografia, și o altă chestiune care se, regă- se regăsește în uh, raport. Ce facem? E vorba de chestiunea energetică. Ce, ce facem cu energia și cu legătura dintre producția de energie și schimbările climatice? Po- politica e, Europei este una comună. Este vorba de combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial, dar uh, în decembrie la Copenhaga Europa nu a contat deloc. De ce? Uite, o să vă spun. Una e să ai o poziție comună bună și alta e, este, și alta e să ai o strategie comună pentru protejarea intereselor europene în fața interlocutorilor. Ceea ce nu avem încă, nu avem o strategie energetică comună în ceea ce privește combaterea uh, schimbărilor climatice, așa cum avem o poziție comună. Bun. Și atunci, când ajungem la Copenhaga, ce se întâmplă? Iată, dintr-o dată ni se servește mâncarea de gata, China, India și Obama, care sunt, uh, care erau acolo lipiți și și acești uh, jucători mai mari sunt cei care dictează regulile jocului și noi le urmăm. Avem o problemă energetică uh, care nu trebuie ignorată. Există niște obiective pentru 2020 care trebuie atinse. Sper ca până în 2030 să avem obiective și mai ambițioase, dar uh, dacă nu cumva va apărea o revoluție tehnologică, tehnologică care e greu de prevăzut, în 2030 dependența mondială de, uh, de combustibili fosili va rămâne în jurul procentului de 80%. Iar uh, iar lucrurile vor progresa în ceea ce privește energiile alternative. Iar în ceea ce este politica energetică, e foarte important, uh, foarte important este eficiența și uh, cât de mult putem să economisim la nivel energetic. Trebuie să negociem cu furnizorii pentru a avea o strategie comună. Bineînțeles că fiecare țară dorește să um, uh, își pune la adăpost uh, averea și încearcă să se descurce, dar un procent foarte mare din cetățenii europeni se vor confrunta cu o situație care nu va face decât să, să înrăutățească și să slăbească poziția uh, Europei. Negocierile cu Rusia uh, sunt diferite uh, în momentul în care avem, uh, în momentul în care interlocutorul Rusiei reprezintă 27 de state europene. Dar acest, acest lucru trebuie să fie controlat de, de Parlamentul European într-un mod foarte serios. E vorba de obiectivele strategiei 2020. De ce? Fiindcă Parlamentul este singura instituție europeană care a câștigat competențe și care reprezintă în mod direct cetățenii europeni, cel puțin la nivel teoretic și asta fiindcă există vot direct, Parlamentul este ales prin vot direct și în același timp are destule răspunderi și destule distanță pentru a putea să realizeze pași importanți în acest sens. Ar mai fi câteva aspecte, dar acum aș dori să vă vorbesc despre politica internă și siguranță în câteva rânduri. Când, adresăm, când vorbim despre acest subiect, reiese, uh, reiese subiecte de importanță, cum ar fi terorismul internațional și amenințarea crimei, criminalității organizate. După criza uh, Georgiei, la care am făcut aluzie, până am descris-o în detalii, apar și alte amenințări, cum ar fi terorismul internațional și criminalitatea internațională, uh, criminalitatea organizată, aspecte care nu trebuie trecute cu vederea. În raport uh, se, se vorbește cât se poate de clar uh, despre nevoia unei politici de, ve- de vecinătate. Nu putem. Trebuie să avem relații cu. Nu putem să avem relații cu Rusia trebuie să ținem cont și de celelalte sensibilități. Avem nevoie de o relație specială cu Rusia, așa cum este cazul cu Africa de Sud. Avem nevoie de această, această relație și iată, avem nevoie de o propunere strategică în acest sens, iar această propunere trebuie să fie monitorizată cu atenție și trebuie să dețină conținut. Cum rămâne cu Turcia? Acum, o altă chestiune. ce facem? Terminăm relațiile sau ne, ne respectăm angajamentele? Acum văd că unii se manifestă împotriva compromisului la care s-a ajuns, la care s-a ajuns de comun acord și care a fost promovat. De exemplu, domnul Cole. nu a oferit să sprijin politic la ora aceea Dar s-a hotărât atunci că Turcia este o țară candidată și că nu putem să îi întindem capcane uh, acestei țări și trebuie să avem o atitudine coerentă. Dacă domnia s-ar fi fost cancelară mai mult timp, poate că nu s-ar fi întâmplat acest lucru, dar bun. Uh, el a fost uh, șeful guvernului său mai mult timp decât mine. Bun, acum trebuie să fim coerenți. Situația cu Turcia este mult mai, uh, mai uh, serioasă acum și în ceea ce privește politica externă și restructurarea, repoziționarea geopolitică este o chestiune mult mai serioasă decât ne închipuim noi. Acum ce facem? Lăsăm această chestiune deoparte, o amânăm și după 20 de ani de negocieri ne trezim că Turcia nu va adera la Uniunea Europeană. Eu aș dori să ridic aici un aspect pe care n-am putut să-l abordăm în raport, fiindcă nu putem să abordăm chestiuni instituționale. Europa creează, își, își configurează acum, își modelează un serviciu extern, iar Parlamentul uh, va fi codecident, fiindcă, bineînțeles, va trebui prezentat un buget. și acolo vor fi stabilite foarte clar competențele directe și indirecte. Dar, dar acest serviciu de acțiune externă trebuie să fie condus de cineva, ca un, nu putem să avem un uh, minister de externe fără un ministru care conduce acolo. Iar aici, Serviciul Extern European, mi se pare că e un fel de organism autonom. Autonom în, în, în relație cu cine? Asta e întrebarea. Va fi politica externă europeană, dar ce înseamnă această autonomie? Vom avea avem un alt, un înalt uh, reprezentant care să conducă acest organism autonom? Nu. Eu am uh, unele îndoieli în acest sens. Nu știu dacă ar trebui să, să se fie coordonată și politica comercială care face parte din politica externă, politica de cooperare care ține de politica externă. Dar uh, Uh, un altul reprezentant pentru politică externă, fiindcă avem și comisar care se ocupă de, care se ocupă de aceste portofolii. Dar dacă un altul reprezentant uh, nu, nu are un cuvânt de spus în ceea, ce, în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, nu înțeleg cum vor sta lucrurile, dar se pare că ne îndreptăm către ineficiență. Trebuie să vedem dacă dorim să ne îndreptăm uh, sau nu către o politică externă și de siguranță comună. Bun, m-am uh, întins cam mult, dar acestea sunt elementele principale, în spatele cărora se află Uniunea Europeană. Și avem sute de mii de rapoarte, munți întregi de rapoarte, date, tot ce vreți despre fluxurile migra- de imigrație, de, despre evoluțiile demografice, capitalul uman, productivitate și așa mai departe persoanele din câmpul muncii, competitivitate, funcționarea statului social, avem rapoarte despre orice. Nu informația ne lipsește la nivel european, avem informație, avem uh, și ne ajunge, avem până peste cap, dar acum trebuie să avem proiecte și decizii. Iar Parlamentul European aici are un rol foarte important de jucat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gonzales, pentru discursul dumneavoastră și pentru toată activitatea noastră prealabilă la grupul de reflecție pentru perioada 2020-2030. Raportul dumneavoastră nu este foarte lung, este un document succint, dat fiind multele probleme de care se ocupă de care vă ocupați la grupul de reflecție pentru perioada 2020-2030. Eh, este un grup care are nevoie de puteri vizionare și odată ce vă dați estimările pentru această perioadă, trebuie să ne oferiți și unele îndrumări în ceea ce privește privelile de care, în ceea ce privește mm, proiectele și politice de care avem nevoie. Bineînțeles că dumneavoastră nu aveți un uh, glob de cristal, nu puteți vedea viitorul, dar Acum uh, o să dau cuvântul colegilor, dintre care uh, primul vorbitor este domnul Daf. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Gonzales, pentru prezentarea dumneavoastră. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră pe care l-am citit și analiza dumneavoastră asupra stării, de fapt, în Uniunea Europeană și vecinii săi. Sunt întru totul de acord cu importanța strategică a Turcii și îmi pare rău că a ținut de mandatul grupului dumneavoastră de reflecție că în, în mandatul dumneavoastră nu ați avut uh, voie să vorbiți des, să vă referiți la chestiunea granițelor, dar știm cu toții de ce, nu trebuie să mai revenim asupra acestui lucru. Însă, problema subiacentă a relațiilor între Uniunea Europeană și Turcia nu s-a rezolvat, nu face decât să capete, să se înrăutățească, să capete mai multă importanță pe măsură ce încercăm să ne afirmăm locul pe continentul european. În ceea ce privește această chestiune care, pe care aș numi eu legitimitatea populară a Parlamentului European este vorba, despre faptul că tratatul de, de la Lisabona a sporit foarte mult competențele Parlamentului European legitimitatea sa statutară uh, este asigurată, dar ne lipsește în continuare aprecierea publică la care ne-am aștepta, dat fiind maturitatea și autoritatea Parlamentului European. Aș dori să știu, deci, care este părerea grupului dumneavoastră despre această chestiune. Și mai ales aș dori eh, să știu ce părere aveți despre rolul partidelor politice și slăbiciunea Federației Partidelor eh, Politice Europene eh, comparativ cu partidele politice naționale vreau să vă întreb dacă considerați că o schimbare a procedurii electorale a Parlamentului European pentru alegerile din 2014 cu scopul de a crea o circunscrip- circunscripție paneuropeană care să aleagă unii membrii Uh, ai Parlamentului European de pe baza unor liste transnaționale ar fi un aspect pozitiv și ar putea îmbunătăți această situație. Este vorba despre această așa numită legitimitate populară a Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Daf. Doamna Gurmai. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord uh, în mare parte cu provocările la care ați făcut referire în raport. E adevărat uh, că suntem într-un moment de cumpănă, la o cotitură, iar uh, reacțiile noastre la criză trebuie să țină cont de reformele pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, știm foarte bine că reformarea, restructurarea Uniunii Europene la nivel social și economic se dovedește a fi mult mai dificilă decât, de pildă, în Statele Unite. Uniunea Europeană este o politică atipică, heterogenă și, în același timp, din ce în ce mai unită. Din multe puncte de vedere, Uh, ceea ce este bine pentru mine pe termen scurt nu este neapărat uh, bine pentru noi toți pe termen lung. Aici vorbesc despre interesele naționale și europene și împăcarea acestora. Cooperarea europeană uh, s-a întâmplat uh, pentru că conducătorii europeni și-au dat seama că dacă vor renunța la o parte din suveranitatea lor, vor dobândi o influență pe care nu ar fi dobândit-o astfel, altfel. Iar istoria Uniunii Europene ne arată că acesta este motivul pentru care există întotdeauna posibilitatea unei soluții și unui compromis. Iată de ce cooperarea la nivel istoric este întotdeauna mai profundă și mai vastă. Iată de ce sunt încrezătoare că până la urmă Europa va reuși să-și remodeleze societatea și economia și va reuși să își stabilească un rol clar în lume. Să nu uităm că istoria Uniunii Europeană este o redefinire constantă, deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie să știm foarte clar care este interesul Uniunii Europene și un interesul Uniunii Europene este și interesul național. Acest raport este un punct de plecare foarte bun, dar trebuie mers mai departe. Cum uh, va um, percepe acest lucru organismul uh, de la nivel european care reprezintă guvernele naționale? Cum uh, um, eu mă ocup de inițiativa cetățenească, un instrument uh, creat de tratatul de la Lisabona, acum vom putea crea politicile pe viitor pentru ca cetățenii europeni să le înțeleagă importanța. Ați vorbit despre valori. Trecem printr-o criză a valorilor europene, care afectează, neoliberalismul a afectat negativ uh, încrederea în Uniunea Europeană. Cum poate Uniunea Europeană să devină o Europa socială? Cum putem convinge China și SUA de faptul că guvernanța economică este foarte importantă. Știm foarte bine că uh, la ultimele alegeri eh, europene, 40, absenteismul la vot a fost de 42%, la, 42%. Deci, iată, cetățenii europeni devin din ce în ce mai sceptici. Acest raport este un punct de plecare foarte bun. Sperăm să continuăm tot așa. Acum, în ceea ce privește strategia de la Lisabona, dacă o comparăm cu strategia UE 2020, aș vrea să o numesc o strategie mamă, uh, pentru că a fost pregătită de președinția spaniolă și are o perspectivă mult mai clară decât cea dinainte. S-ar putea să nu avem atât de multe uh, valori, avem uh, 5, nu uh, 29, dar trebuie să nu uh, ignorăm pe nimeni în această strategie. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că uh, acum uh, domnul Harunghi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că este o onoare pentru noi uh, faptul că dumneavoastră conduceți grupul de reflexie pentru perioada 2020-2030 și este o onoare pentru noi că vă aflați aici, alături de noi, discutând subiecte atât de importante la nivel european, o dezbatere care ar trebui să aibă loc mai des și cu mai multă înflăcărare la Parlamentul European. În primul rând vreau să vă spun că m-a interesat foarte mult ceea ce a spus despre rolul Parlamentului și importanța acestui în noul cadru instituțional creat de Tratatul de la Lisabona. Avem un rol mult mai dinamic, putem să oferim mai mult avânt dezbaterilor și acțiunilor luate, dar vreau să vă adresez trei întrebări. În ceea ce privește extinderea, nu e vorba doar de Turcia aici, dar cum percepeți dumneavoastră extinderea europeană până la 30-32 de țări, inclusiv zona Balcanilor, și în ceea ce privește aderarea Croației, care este aproape sigură. Credeți că în lumina acestei extinderi și în lumina experienței pe care am avut-o până acum cu cele 27 de state membre, credeți că Europa ar trebui să abordeze un sistem pe două viteze, considerați că acest lucru ar fi binevenit uh, pentru anumite politici, cum ar fi, de pildă, politica cu privire la moneda euro, ca acestea să fie împărțite pe două niveluri, pe două viteze, pentru ca Uh, pentru ca nicio țară să nu aibă de suferit de pe urma uh, unor norme impuse, pentru că, iată, Uniunea Europeană se mărește și este mai greu să avem uh, aceeași situație peste tot. În, în aceeași privește drepturile cetățenilor de cetățenie, am creat o piață unică unde uh, bunurile și capitalul se bucură de liberă circulație, dar iată ne, conform, ne confruntăm cu greutăți în ceea ce privește Europa cetățenilor, încercând uh, să trecem peste rezervele naționale cu privire la uh, lărgirea drepturilor cetățenești la nivel european în, cu privire la, la căsătorie aici, la uh, testamente, moșteniri, universități, uh, drept penal, cooperare și uh, sunt foarte multe domenii unde trebuie să ne armonizăm mai bine legislația pentru a avea o Europa mai unită. Dar lucrurile, iată, evoluează destul de încet aici. Acum, aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu ce ați spus dumneavoastră despre faptul că punem temeliile următoarei bule economice. Aș dori să vă întreb unde se naște această bulă. Dacă așa s-au lucrurile, atunci trebuie să ne mișcăm rapid, dar ce să facem și încă o întrebare. Este vorba despre uh, guvernanța economică, convergența economică, reprezintă o chestiune foarte importantă de care trebuie să ne ocupăm, bineînțeles. Consiliul uh, va crea un instrument, un instrument special cum ar, numit semestrul european, unde se vor alinia politicile, armoniza politicile bugetare pentru a asigura o respectare a pactului de stabilitate îmbunătățită. Credeți că aici ar trebui să se includă reform, reforme structurale și stimulente sau penalizări pentru a ne asigura că țările pun în aplicare reformele necesare, structurale necesare. Și credeți că ar fi bine să avem un președinte ECOFIN, o autoritate economică, care să se ocupe de guvernarea economiei statelor membre 26 sau 16. Credeți că ar fi o abordare binevenită? Vă mulțumesc. La agli altri colleghi. Președintele înainte de a da cuvântul altor membri care și-au înscris numele pe listă, cred că ar fi util ca domnul Gonzalez să răspundă la primele întrebări care au fost puse și apoi tot așa câte trei întrebări la care se va răspunde. O să încerc să vă răspund pe scurt. În ce privește Turcia, mai întâi în raport e o precizare clară legată de Turcia pentru finalizarea procesului de negociere de aderare. Deci aceasta e ceva clar. Problema legitimității Parlamentului. Trebuie să vă spun că Parlamentul are o legitimitate indiscutabilă, votul popular legitimitatea instituțională de a-și exercita puterile întărite prin tratatul de la Lisabona. Deci dacă e vreo legitimitate care lipsește, este aceea acțiune care depinde de Parlament însuși. Din experiența mea politică pot să vă spun că legitimitatea inițială este condiția prealabilă. Dar prin acțiuni se creează legitimitate pe mai departe. Deci, aveți posibilitatea de a crea această legitimitate prin acțiune, în baza legitimității de la origine pe care o aveți prin vot și prin tratatul de la Lisabona. Nu eu trebuie să vă spun dacă creați astfel de legitimitate prin acțiunea dumneavoastră față de cetățeni, membrii Parlamentului trebuie să dea acest răspuns și partidele politice în legătură cu partidele politice, cred că ar fi un lucru foarte bun să existe 30 sau 40 de membri din fiecare grup politic care să fie aleși pe o listă europeană. și eventual și candidați pentru funcția de comisar să fie, ca oamenii să știe că există o alternativă să zicem că există un bilet uh, sau o listă conservatoare, una creștin-democrată, una liberală, să propună și candidați uh, ca șef de listă care să fie candidați pentru a conduce o instituție cheie, cum e Comisia Europeană. Acum, pentru doamna Gurmai, uh, e mai dificil să reformeze Europa decât să reformeze Statele Unite, asta e clar. Procesele decizionale sunt mult mai complicate în Europa. Deși dacă ne uităm la criza din California, o analiză a crizei din California ar putea fi utilă. Um, al doilea mare PIB pe cap de locuitor din lume suferă de pe urma unei astfel de crize instituționale încât nu poate fi soluționată de guvernul federal american. Bugetul pentru învățământ este mai mic decât bugetul pentru închisori. E o criză interinstituțională foarte complicată și ambele camerele Parlamentului trebuie să își aducă contribuția să aprobe reforme. Se pune tot timpul problema democrației reprezentative, apar diverse inițiative în fața Parlamentului, adoptate cu votul majorității și apoi sunt adoptate drept acte normative. Dar oamenii nu se gândesc cât o să coste bugetul, Criza bugetului din California care este nu doar în SUA, ci din întreaga lume unul dintre statele cele mai bogate. E într-o criză pentru care liderii politici nu întrevăd soluția. Asta sublinează faptul că în democrațiile reprezentative ale noastre începem să asistăm la probleme grave de guvernanță și începem să vedem apariția unei anume fascinații față de genul de eficacitate a regimului din China. E un fenomen de care va trebui să ținem cont. Experiența europeană, unde o suveranitate împărțită sau împărtășită în mod voluntar, să recunoaștem că pe cont propriu avem o capacitate mai mică decât împărțind puterea și lucrând împreună, acesta este un element al forței Uniunii. Problemele nu sunt doar probleme decizionale. Consiliul European, în mod regulat, analizează foarte clar care sunt problemele, așa că din punctul de vedere al înțelegerii și identificării problemelor, nu sunt atât de îngrijorat. Ce mă îngrijorează, din potrivă, este voința politică de a adopta deciziile care trebuie să fie adoptate din moment ce s-a identificat problema. Deci nu lipsa de înțelegere sau inteligență, ci e lipsa voinței. Nu ni se permite să vorbim despre bugete și nu am vorbit despre bugete, dar o să vedeți în raport că dacă există angajament în Consiliul European să se ajungă la un procent mai mare de investiții în cercetare-dezvoltare ca o modalitate cheie de a mări competitivitatea pe scena mondială? Să acceptăm asta nu înseamnă să spunem că în bugetul Uniunii Europene acest obiectiv trebuie să fie îndeplinit. Dar uh, se poate spune că dacă există un angajament al Consiliului și despre asta e vorba, deci dacă există un angajament pentru atingerea acestor obiective, în ce privește cercetarea, dezvoltarea, inovația, nu e vorba doar de implementarea bugetului european, ci și de bugetele celor 27 de state și șefii de state și de guvern au convenit că e o prioritate. Iată de ce ca să răspund la a doua parte a întrebării, în ce privește semestrul european sau guvernanța, mai întâi să nu se facă o confuzie între guvernanța economică cu guvernanța bugetului. Asta ar putea să provoace probleme grave. Puțin mai devreme spuneam că guvernanța economică și bugetară pentru realizarea pactului de stabilitate și creștere e un lucru, dar avem nevoie de o convergență a economiilor, a guvernanței economice. Acum revenind la semestrul european. Dacă există acel angajament pentru fiecare șef de stat și de guvern să spună că trebuie să atingem un anumit nivel de investiții publice în cercetare, dezvoltare. Nu va fi doar prin bugetul european, ar fi ceva ridicol. În bugetul european e vorba doar de 1%. 1% din PIB nu va putea să <clears throat> aplice toate politicile necesare, dar este adevărat că trebuie să faci banii disponibili pentru a-ți realiza ambițiile. Își spune că se pot pune mai mulți bani în bugetul european, dar dacă șefii de stat și de guvern se angajează la Consiliul European pentru anumit lucru, aplică prin bugetul european și prin bugetele naționale, Nu trebuie să facem o confuzie între guvernanță și lucruri la care m-am referit. Acum, în ce privește extinderea la 30 sau 32 de state, asta nu va schimba esența problemei cu care ne confruntăm. E un lucru pe care doream să-l precizez în legătură cu extindere, aderarea de noi state. Ne aduce la o Problema etnică, de cultură, de religie. Nu vreau să intru în amănunte suplimentare. Dacă pe lângă problema Turciei vedem că intră țările din Balcani în Uniunea Europeană, quedaremos definitivamente crucificados. Când e vorba de probleme etnice și culturale, o să avem probleme. Ați vorbit despre ideea unei Europe cu mai multe viteze. Întotdeauna au fost viteze diferite în procesul integrării europene. Unele recunoscute ca atare, unele doar de facto. Întotdeauna au existat țări în procesul adaptării, restructurării. Acum există state care au posibilități de opt-out sau de altă natură după ce au pierdut sau au câștigat la referendum ca urmare sau din cauza unor opt-out-uri. Și în ce privește NATO, există opt-out-uri în ce privește apărarea. Poți să-ți alegi în această Europa cu viteze variabile unde vrei să ai un opt-out Ideea este că s-ar putea să ajungem la o situație în care totul este atât de variabil că nimeni nu mai are obligația de a face nimic. Și întrebarea este dacă vom putea să gestionăm diversitatea de situații. Vor exista situații diverse, asta e clar, nu putem evita. Vor fi unele țări în euro, altele care nu vor fi în euro, la fel în domeniul securității, pentru că unele țări eh, sunt neutre, întotdeauna vor exista diferențe. Întrebarea care se pune este dacă încerci să gestionezi această diversitate în așa fel încât să nu facă guvernarea sau guvernanța imposibilă. Există o autoritate monetară, ca să vă dau un exemplu. Avem deja un eurogrup pentru zona euro, și s-ar putea, pentru a simplifica lucrurile, să ne gândim la numirea unui președinte al Consiliului European care să ne reprezinte. El Consejo lo sea también de la zona economico monetaria del euro y de... Ca să putem spune, președintele Consiliului European ar trebui să fie din Eurogrup și la NATO ceva similar pentru a nu crea prea multe variabile. Dar dacă <clears throat> supravirocratizăm situația, vom încuraja reacțiile naționaliste. Și întotdeauna vor exista șef de guvern care se vor pronunța pentru astfel de soluții. Revenind acum la următoarea criză financiară. Nu eu spun asta, ci citim în uh, presă că se pregătește viitoarea criză financiară. După această criză, unele lucruri s-au schimbat. Nu se mai acordă împrumuturi economiei productive, dar în rest nu s-a schimbat nimic. Produsele derivate, sopurile, toate aceste produse sunt, uh, au rămas la fel nimic esențial nu s-a schimbat, bancherii vând aceleași produse. Cineva îmi spunea cu câteva zile în urmă că Lehman Brothers au provocat totul, a făcut ca lucrurile să, ni, să se prăbușească în capul nostru. Problema cu băncile este că ei văd clientul ca pe un instrument căruia să-i vândă produsele. Eu aș vrea să sfătuiesc clienții în legătură cu modul în care să-și investească economiile. Am alți clienți cărora doresc să le împrumut bani. Acest rol de intermediere pe care îl joacă băncile este poate lucrul cel mai puțin important în prezent. Ce e mai important acum dacă ne uităm la produsele pe care le vând băncile clienților lor, ei își privesc clienții pur și simplu ca un canal prin care să vândă produsele, ceea ce e principala sursă de venit pentru a-i remunera pe directorii băncilor respective nu le interesează cel mai bun mod de a gestiona portofoliul clienților, ci vor doar să le bage pe gât produsele pe unele pe care nici măcar nu le înțeleg. Acum, în ce privește întrebarea domnului Casini, conceptul de cetățenie european este un concept italian, e adevărat. E adevărat că dacă au reușit la fel de bine să implementeze ideile pe care le-au proiectat, dacă fi reușit, n-ar fi trebuit să venim cu alte idei. Conceptul ca atare este, ideea de bază este italiană. Avansând încet putem face un progres mai mare. în această lume a internetului în care informațiile circulă rapid în întreaga lume, n-am făcut progres suficient cu portabilitatea drepturilor sociale. Nu poți să-ți transporti toate drepturile sociale originale atunci când călătorești în Europa. Ar trebui să existe un fel de casă de decontare sau compensare între statele membre care să facă lucrurile să funcționeze automat. astfel încât să zicem cotarescul care ar fi trebuit să primească un serviciu într-o anumită țară, dar nu are banii respectivi, să poată să beneficieze prin aceste drepturi portabile. Mi-e Uimitor că se atinge o mobilitate fantastică în diverse alte domenii, dar dacă un cuplu italian sau francez, să zicem, care trăiesc în Marea Britanie, cei care reprezintă întreaga idee europeană, cetățenii europeni care circulă liber, nici măcar nu știu care drept al familiei, ce legislații li se aplică. Există probleme de drept civil care se creează pe această cale. Oameni care au copii și locuiesc într-o țară terță, să zicem, tată italian, mamă franțuzoaică, nici măcar nu știu unde trebuie înregistrată nașterea unui copil. Cred că ar fi de ajutor pentru cetățenii Europei dacă li s-ar permite să circule în Europa, să simte că e teritoriul lor. Deocamdată avem niște drame sau chiar tragedii omenești eh, peste care nu se poate trece. Nu știu până la urmă ce, care va fi cetățenia copiilor în această situație. Am realizat lucruri extraordinare. Europa, piața unică, moneda unică, sunt lucruri fantastice, libertatea de circulație, dar ce vreau de fapt să spun este că am creat toate acestea de sus în jos. Dar trebuie să începi edificiul să-l construiești de jos în sus. Dacă îi privești pe cetățeni în față, trebuie să vezi care sunt nevoile, dorințele lor, nu doar ca lucrător sau ca om de afaceri. Trebuie să te uiți la nevoile lor N-a venit doar momentul să ne gândim la drepturile cetățenilor ca fiind un lucru care ar trebui să fie cu totul uh, normal? Trebuie așadar să ne îndreptăm spre cetățeni pentru a putea avansa. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mai avem cinci nume pe lista celor care vor să intervină. O să-i rog pe colegi să dea dovadă de concizie. S-a făcut deja sau nu, la ora 5 va trebui să începem sesiunea de vot. Domnul Ienes Panoi are cuvântul. Gracias, președinte. Muchas gracias también me sumo al agradecimiento. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult și domnului Felipe González pentru că a venit aici în fața Parlamentului European. Am citit raportul noastră, domnule Gonzales, în luna mai. Și este adevărat că ați redactat acest raport într-un moment în care criza era și mai uh, acută, mai dură. Și adevărat că se vorbește în el de lucruri importante, criza monedei euro, criza financiară. În contextul în care am citit eu acest raport, ne-am dat seama că președintele Gonzales conduce un grup de reflexie, dar uh, poate nu se știa că a făcut un raport uh, pe care unii l-au și citit. Trebuie să recunosc că nu am văzut niciun fel de reacții oficiale ale Consiliului, Consiliul care până la urmă v-a cerut în mod oficial să faceți acest raport. Deci n-a fost nicio reacție nici de la Consiliu, nici de la Comisie de altfel o instituție care, sigur, nu va cerutia să faceți acest raport, dar ar fi putut să reacționeze la el odată ce l-a fost publicat. Parlamentul, bineînțeles, s-a ocupat de această chestiune și nu pentru prima oară. Uh, suntem uh, foarte interesați de acest subiect, și în orice caz, dar în orice caz, Consiliul este instituția cheie, instituția fundamentală, pentru că acolo sunt șefii de stat și de guvern, adică cei care au competența și puterea și aș vrea să știu dacă aceste concluzii uh, le-au fost făcute cunoscute Consiliului, pentru că noastră propuneți soluții, faceți sugestii de soluții. Uh, trebuie să alegem, avem de ales de fapt între reformă sau decădere, pentru că asta mi se pare că este una dintre uh, concluziile raportului. E bine, Consiliul nu s-a pronunțat pe această chestiune. De asemenea, cum să luptăm împotriva acestei tendințe de renaționalizare a politicii europene? Cum să luptăm împotriva tendințelor protecționiste? O serie de țări europene au uh, luat anumite măsuri de acest gen Eh, dar întotdeauna se dă vina pe Bruxelles, pe nivelul european, în sensul că nu ar fi participat la luarea acestor decizii. Așadar, aș vrea să știu ce gândesc membrii Consiliului în legătură cu acest faimos raport. Aș mai avea multe alte lucruri de spus și de sugerat. Trebuie vorbit despre migrație, despre ocuparea locurilor de muncă, competitivitate, schimbări climatice, energie, este adevărat că intervenția dumneavoastră uh, este un fel de fir al Ariadnei, în sensul că ne-a ghidat printr-un raport extrem de complet. Și o ultimă întrebare. Aceste lucruri mă interesează foarte mult, aceste subiecte mă interesează foarte mult și constat că, spre deosebire de trecut, ne preocupăm din ce în ce mai mult de aceste probleme de politică externă. Însă, așa cum spunea uh, doamna Gurmai, uh, credeți realmente că situația e mai ușoară în Statele Unite decât uh, aici? Sigur, reforma lui Obama se bucură încă de o majoritate în Congres, dar există mari dificultăți și au existat mari dificultăți și obstacole în fața reformei sistemului de sănătate, de exemplu, de acolo. Așadar, și în Statele Unite situația e destul de complicată și de dificilă, nu doar aici în Europa. Sunt uh, multe voci care și acolo vorbesc despre o decădere a Statelor Unite. Toată această discuție mă aduce acum la problema țărilor emergente. Cunosc uh, un pic evoluția uh, statelor din grupul BRIC, Brazilia, Rusia, India, China. Aceste țări nu vor trece și ele prin uh, niște crize? Credeți că ele vor continua să aibă o creștere economică nesfârșită? Eu cred că nu. Eu cred că și ele se vor confrunta cu uh, o criză financiară importantă. Acestea au fost o, uh, opiniile mele. Mulțumesc, spune președintele domnul Sercas. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Gonzales. Vreau uh, și eu să vă mulțumesc și mă bucur să văd că din când în când aici la Parlament avem uh, o viziune mai pe termen lung care ne permite să ne concentrăm pe, și pe problemele grave ale actualității, dar și pe viitorul uh, Europei. Vreau să fac un comentariu în legătură cu ce a spus uh, la un moment președintele Gonzales. Criza demografică. Nimeni nu se îndoiește, îndoiește că aceasta există și că ea reprezintă un mare risc pentru sistemul social în viitor. Însă eu nu cred că guvernele ar fi victime, victimele unei lipse de abordare colectivă a problemelor. Noi în comisia noastră am avut două rapoarte și pe acest subiect și din experiența pe care o avem e foarte greu de abordat în această politică demografică, problemele schimbări demografice într-o manieră comună. Pentru că imediat se manifestă tendința unei abordări naționale, la nivel național, la probleme demografice. Și se uită că sunt anumite probleme care trebuie abordate în comun. Trebuie făcute anumite reforme structurale peste tot, de câte ori se ridică această problemă, lumea intră în defensivă și în loc să abordeze problema în toată dimensiunea, în întreaga sa dimensiune, uh, oamenii încep să, folos- să se ascundă în spatele uh, limbii de lemn. Așadar, eu cred că guvernele nu sunt o victimă a acestei probleme, ci au o tendință de a renaționaliza această politică. Așadar, se dorește păstrarea unei dimensiuni naționale, însă dacă vom continua să abordăm această problemă demografică cu această soluție care suferă de miopie, după părerea mea, nu vom ajunge la niciun rezultat, pentru că nu va exista coerență între soluțiile adoptate la nivel național. Și un comentariu suplimentar. Problema reformelor structurale necesare. Aceasta are și o dimensiune de legitimitate uh, în ochii cetățenilor. Uh, problema pensiilor, de exemplu. Asta uh, le arată oamenilor dacă statul providență mai funcționează corect sau nu pe termen lung Pentru că, al minteri, sindicatele și organizațiile sociale vor fi împotriva unor astfel de reforme. Deci întrebarea care se pune este cum să faci reformă fără să slăbești încrederea cetățenilor europeni? Aceasta este marea problemă. Președintele, mulțumesc domnule Cercas, are cuvântul domnul Șepting. Mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule președinte Gonzales pentru prezentarea extrem de interesantă. Trei comentarii am de făcut. Mai întâi, unul în legătură cu viitorul. Acum 20-30 de ani înainte să se accelereze globalizarea, exista posibilitatea de a prezice într-o oarecare măsură viitorul. Cred că problema astăzi, așa cum au remarcat uh, mulți oameni, există prea multe variabile. Înainte de orice, a existat o creștere exponențială a numărului de actori pe scena mondială, economici, dar și politici, militari, culturali, sociali. Și asta face mult mai probabil ca interacțiunile dintre acești actori să crească numărul uh, crizelor de genul Lehman Brothers – deci cred că ar trebui să ne pregătim pentru o lume mult mai puțin sigură decât cea în care am trăit uh, după 1945. În al doilea rând, acest fenomen nu afectează doar Europa. Există și alți actori și o interacțiune constantă și aș vrea să dau un exemplu în legătură cu China. Privind China din exterior, ea pare foarte solidă și în realitate, cam 25-30% din creditele date în acea țară sunt creditele performante. Deci arată de mult mai mult ca un palat făcut din cărți de joc și foarte vulnerabilă. Și dacă s-ar întâmpla ceva acolo, consecințele ar fi enorme asupra întregii lumi și în special asupra Statelor Unite. Întrebarea pe care vreau să vă pun. De ce Uh, punctul pe care l-ați menționat și anume de ce acest uh, semnal de alarmă pe care Europa l-a primit la Copenhaga nu a fost înțeles. De ce nu înțelegem acest lucru că ni s-a redus influența, suntem mult mai pu- puțin importanți decât eram. În al doilea rând, uh, un punct care se leagă de analiza pe care ați făcut-o. Statul național uh, încă apare în ochii multor oameni ca o soluție de securitate mult mai bună decât Europa. Cred că, într-adevăr, s-a schimbat atitudinea față de cea de acum 20 sau 30 de ani. Întrebarea este cum putem convinge atât politicienii de la nivel național cât și cetățenii europeni că anumite crize se rezolvă mult mai ușor la nivel european decât la nivelul statelor naționale, de fapt că nu pot fi rezolvate la nivelul statelor naționale. Și al treilea punct, este legat de sistemul de eh, educație, eh, de învățământ superior. Am lucrat în acest sistem și experiența mea este că de câte ori există o criză, eh, cel mai ușor este să tai bugetul educației. Pentru că acesta nu are niciun fel de susținere politică sau influență politică puternică. Și mi se pare că în, cea, în contextul a ceea ce ați spus despre economia bazată pe cunoaștere, aceasta este o tactică foarte contraproductivă, o tactică o, axată pe termen scurt și mi se pare că Până la urmă, fiecare stat membru al Uniunii Europene are un interes în a exista o educație, un învățământ superior cât mai bun. Dar întrebarea este cum uh, facem pe toată lumea să înțeleagă că uh, pe toți ne interesează să existe acest sistem de uh, învățământ superior de calitate. Vă mulțumesc! Sí, Gracias, presidente. Sí, también unirme a, a los agradecimientos. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să îi mulțumesc uh, domnului Felipe González pentru raport și pentru prezentarea făcută astăzi în fața Comisiei, prezentare care uh, chiar depășește uh, conținutul raportului. Vreau să vă întreb în legătură cu rolul Mediteranei și al Mediteranei de Sud în următoarea perioadă de 10 ani, această zonă evident că a fost și ea afectată de crize, există problema Turciei, există de asemenea și alte probleme, China și alte lucruri. Mai sunt alte provocări, lupta împotriva terorismului și un întreg ansamblu de subiecte pe care le-ați invocat deja. Acum, uh, mă întorc la faptul că procesul de la Barcelona nu s-a finalizat. Uh, nu sunt foarte optimist în ce privește politica pentru Mediterana și lucrurile nu sunt foarte clare aici. Uh, cred că ar trebui să gândim un rol diferit pentru Mediterana. Președintele, mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Bruns. Ba nu, mai sunt două intervenții, nu una. Mai întâi doamna de Chezer, vă rog. Domnul de Chezer. Mulțumesc. Un comentariu foarte, foarte scurt. Președintele, putem inversa cele două intervenții. Așa, domnule Brun, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu foarte scurt. M-a interesat foarte mult atunci când domnul Gonzales a spus că piața unică, crearea monedei euro și o altă evoluție pe care n-am reușit să o notez, s-au făcut prin decizie de sus în jos. Și ați spus că acum este necesar să se uh, realizeze aceeași unitate pornind de jos în sus. Sper că v-am citat corect, domnule Gonzales. Este acesta un alt exemplu uh, al modului în care Uniunea Europeană impune unitate atunci când nu există cerere uh, și nevoie de unitate. Așadar, se creează în mod artificial o nevoie de, de, de unitate după care se acționează. Sper că m-am exprimat destul de clar. Președintele, mulțumesc. Acum, uh, doamna de Kenneth. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gonzales, ați mers în comentariile noastre dincolo de limitele raportului pe care l-ați prezentat și asta în beneficiul nostru, evident. Aș dori în această ultimă intervenție să mă refer la modul în care dumneavoastră vedeți cooperarea pentru dezvoltare și viitorul acesteia în Uniunea Europeană. Pentru că în raport se spune, ni se spune că trebuie să avem politici de dezvoltare și politici comerciale inteligente și că sunt decizii dificile de luat, de exemplu, în ce privește runda de Doha de negocieri. Așadar, dumneavoastră, ați putea să ne dați mai multe detalii în legătură cu propria dumneavoastră viziune în ce privește uh, cooperarea pentru dezvoltare și rolul Europei? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum dau cuvântul președintelui Gonzales pentru a răspunde la toate aceste întrebări și cred că va exista o continuitate cu uh, discursul său original, care avea și un, ar putea avea titlul Realism și Speranță. Cred că putem să rămânem la acest nivel. Vă mulțumesc. No sé si seré disciplinado como para hacerlo en el tiempo que nos queda. O să încerc să respect uh, timpul la dispoziție. O să încerc cu ultima întrebare adresată de domnul Bronx. Am uh, spus voi că Europa, Uniunea Europeană a fost construită treptat datorită voinței și hotărârii conducătorilor europeni încă de la cei, cele șase țări fondatoare. Conducătorii au um, hotărât că e mai bine să ia hotărâri um, negocind, um, stând, stând la, așezându-se la masa negocierilor, ci nu pe câmpul de luptă, dar nu o să revin la aceste, la istoria Uniunii Europene, dar la ora aceea această hotărâre a fost luată de elitele politice europene care însă a oglindit dorința de pace, dezvoltare uh, și uh, asta venind din partea celor care avuseseră experiența celor două războaie mondiale. Iată de ce spun că construcția europeană s-a bazat pe inițiativa luată de liderii politici, ceea ce nu contrazice deloc faptul că s-au oglindit aici aspirațiile majoritare ale popoarelor lor. În raport, se afirmă multe lucruri, dar evident orice afirmație poate fi pusă sub semnul întrebării, poate fi dezbătută. Surprinzător este că în momentul în care am afirmat că Europa ar trebui să se exprime într-un singur glas la nivelul organismelor internaționale, cum ar fi Banca Mondială, FMI și așa mai departe, ei bine, întotdeauna ni se spune că cetățenii noștri nu ar accepta această știrbire a suveranității țărilor lor. Dar, de fapt, iată cum stau lucrurile, așa cum le percepem noi, fără îndoială de fiecare dată când se desfășoară sondaje, Ni se arată că 80% din cetățenii europeni consideră că Europa este mai eficientă când se, eh, se, ex, eh, se exprimă într-un singur glas la Copenhaga, la Doha, la FMI. Bineînțeles că trebuie să cazi la un acord asupra poziției comune înainte să participi la astfel de reuniuni la nivel înalt. Nu cred că aspirațiile populare sunt contrazise de liderii europeni. Din potrivă, liderii europeni consideră că, într-adevăr, ar trebui uh, să existe o, uh, o centralizare a competențelor în momentul în care țările au de câștigat pe, acest, pe urma acestui lucru. Bineînțeles că acum avem nevoie de de petiții cetățenești în ceea ce privește construcția europeană pentru a putea construi o Europa, mai multă Europa, mai multă Europa cetățenilor. Nu vreau să spun acum că Europa înainte a fost construită în ciuda unei mari opoziții publice a cetățenilor. Nu s-a manifestat o astfel de opoziție cetățenească în statele europene. Uh, fiindcă Europa nu ar fi supraviețuit, bineînțeles. Dar există unele țări care sunt mai eurosceptice, mai uh, anti-europene. Um, iar uh, aceste țări știu foarte bine că e mai rău în afara Uniunii Europene decât înăuntru și de asta nu vor să plece. Chiar dacă nu uh, țările nu sunt întotdeauna de acord cu politicile europene, nimeni nu dorește să părăsească Uniunea Europeană, fiindcă dacă ar, ar dori să o facă, ar face-o. Cine ar putea să le oprească? Bineînțeles. Cum ar putea o țară Uh, dacă îi se cere prin referendum de către toți cetățenii săi să părăsească Uniunea Europeană, cum ar putea să respingă acest lucru? Uite, Islanda până acum nu a dorit să facă parte din Uniunea Europeană, iar acum și-o dorește. Iar uh, entuziasmul pro-european a crescut foarte mult în Islanda. Și foarte mult se arată entuziaști acum în ceea ce privește participarea la construcția europeană, nu fiindcă Europa a devenit acum mai atrăgătoare, ci fiindcă au nevoie de ea. Bineînțeles, pe mine m-au interesat foarte mult toate întrebările adresate. Dar acum o să răspund întrebării domnului Ianies. Nu prea se cunoaște acest raport. Consiliul European a reacționat la publicarea acestui raport. A existat o notă în concluziile raportului care mulțumea grupului de reflexie și uh, care saluta publicarea acestui raport. Mă întrebați dacă acest raport va fi uitat undeva pe un raft sau într-o cutie, ce se va întâmpla în, în care cutie, cutia numărul 1, cutia numărul 6. Se prea poate ca eforturile depuse, considerabile, să ducă la o sporire a melancoliei. Poate că da. Iată de ce încerc eu să bat uh, trâmbița. Uh, să vedem, să sensibilizez, să sensibilizez opinia publică, să văd dacă dumneavoastră, de pildă, sunteți de acord cu mine și eu acum strig în, în gura mare, îmi strig o părere în gura mare și să vedem, sunteți de acord cu mine, fiindcă dacă nu ne trezim, dacă nu reacționăm, vor, vom face parte dintre perdanți. Dacă nu mă credeți, foarte bine, dar când o să mă credeți? În 20 de ani voi crede că am pierdut, atunci va fi prea târziu să reacționăm. Eu sunt convins, unii zic că sunt pesimist, dar eu cred că este vorba de optimist. E optimism, optimism realist, bine informat, care are acces la informații. Eu nu sunt pesimist, sunt pesi-optimist în funcție de zi. Și sunt de acord cu Ianies, care spune că avem, ne bucurăm de o imagine bună în afara uh, Um, Uniunii Europene în restul lumii, iar în luna octombrie anului trecut am fost întrebat, mi s-a cerut, a fost rugat să fac parte din acest grup internațional uh, celor 50 uh, cărora le-am uh, vorbit timp de 15 minute răspundându-le la următoarele întrebări. Europa este un muzeu al trecutului sau un laborator? Încercați și dumneavoastră să răspundeți la această întrebare în 15 minute. Dacă Europa e un muzeu, despre ce muzeu vorbim? Un muzeu belgian sau un laborator în care se testează substanțe din afara Uniunii Europene? Suntem percepuți ca un experiment încununat cu succes. Avem un sistem social foarte bun, ne-am, ne-am ocrotit moș- uh, patrimoniul cultural, încercăm acum să instituim reforme care sunt asemănătoare cu cele deja și în restul lumii se încearcă instituirea unor reforme asemănătoare cu cele europene, precum și un stat social pe care noi îl avem deja în Europa. Și chinezii sunt cu ochii pe noi pentru a evita tensiuni sociale tulburări sociale pe viitor din cauza redistribuirii sur excedentului care este nedreaptă și, uh, cum am spus, uh, chinezii sunt, uh, se uită la noi să vadă cum ne-am ocupat noi de, de tot soiul de, de mm, probleme sociale, tulburări sociale. Noi suntem un exemplu, o pildă pentru lumea întreagă. Putem vorbi cu prietenii noștri de la sindicate, spunându-le, iată, noi suntem un exemplu și avem uh, foarte multe învățăminte de dat și avem multe de spus. Și în ceea ce privește durabilitatea modelului de coeziune, restul lumii este cu ochii pe noi să vadă cum evoluăm aici. Trebuie să fim coerenți, să păstrăm ce am dobândit. Nu văd, nu văd de ce să fim pesimiști. Dar uh, în America Latină și în restul lumii, multe țări uh, privesc cu jind către modelul european. Eu aș dori ca acest uh, model să fie respectat în secolul 21, care este diferit de secolul 20. Guvernele Uh, fac ce pot pentru a combate criza, dar după aceea vor fi înlocuite de altele. Și dacă n-au știut să răspundă bine, bine la criză, vor fi înlocuite de opoziție. Și încă o chestiune care mă interesează în ceea ce privește guvernanța și care are ieșit mai multe intervenții. O reprezintă următoarea. Democrațiile cele mai avansate au, se confruntă cu din ce în ce mai multe probleme de guvernanță. Am vorbit mai devreme, iată, despre California. Uh, nu mă refer aici în mod precis la Obama, fiindcă este clar că marja sa de manevră se restrânge treptat. Eu um, aș dori un model de guvernanță mai mult de tip Roosevelt-Carter. Dar, iată, trebuie să acceptăm faptul că ne, pro- ne confruntăm cu o problemă de guvernanță. Și aici este vorba de noi actori. Și acum întrebarea cu cine dorește, de unde se, se iau pildele? De la Uniunea Europeană pentru realizările sale. Și avem un grup de lucru care monitorizează activitățile Uniunii Europene în ceea ce privește chestiunile relevante. Asta la, la nivelul noilor actori mondiali. Este vorba de noile state importante. Dacă nu vrem să ținem cont de asta, foarte rău. De pildă, nu vom avea un acord cu președintele Iranului, dar președintele Turciei și al Braziliei vor semna un acord. Acest lucru a stârnit nemulțumiri, dar acum comunitatea internațională care nu include aceste două țări, dacă același acord și amintiți-vă ce vă spun, același acord cu aceleași condiții ar fi fost uh, semnat cu comunitatea internațională, ce am fi tu să spunem despre Brazilia și Turcia? E bine, ar fi fost, uh, ele ar fi fost fruntași, ar fi, ar fi, ar fi, ne-ar fi luat înainte. Ar fi semnat deja acest acord pe care comunitatea internațională ar fi, ar fi propus Iranului. Bun. Cum spuneam, se pune din ce în ce mai mult problema guvernanței în, la democrațiile mai avansate, fiindcă au apărut noi actori care nu sunt cei cu care eram obișnuiți, nu e vorba de partide politice tradiționale. Noi dorim să îi includem, dar nu știm cum. Și uneori o facem uh, într-un mod care împiedică guvernanța. Această idee extraordinară a inițiativei populare care va aduce la crearea de legislație la nivelul Parlamentului. Și aici uh, ține de ideea de guvernanță, de pildă. Dau iarăși exemplul Californiei. Nu există nicio contradicție între democrația reprezentativă și democrația directă în ceea ce privește inițiativele populare. Ba da, dar noi ce, nu vrem să deschidem ochii. Aici vor apărea probleme. Iar în ceea ce privește reformele structurale și situația demografică. E nevoie de acesta, dar pentru mine nu este o, acest lucru nu reprezintă o justificare, o explicație. Cu toții respectăm aceleași reguli de joc internaționale, europene. E adevărat că la nivel național nu găsim soluții. Avem nevoie de, de soluții, la, avem nevoie de nivelul european pentru a găsi soluții, cel puțin. Acum, Uh, la G20 cum uh, putem să evităm o reglementare absurdă și să reglementăm cum trebuie uh, funcționa și controlul serviciilor financiare trebuie reglementat. Iată, cum facem la nivel național, fiecare țară de, de pe cont propriu sau la nivel european? Europa este de acord cu SUA în această chestiune. Vom controla în continuare capitalul, capitalul dar Uh, dar chiar și așa, 80% al uh, fluxului uh, financiar trec prin un număr limitat de spații europene. Poate vom avea un acord între Europa și SUA și la, la G20 ar, s-ar putea accepta această soluție Încă o dată vă spun, ne confruntăm cu o problemă foarte gravă a guvernanței și nu ne-am gândit destul la aceasta. Ne dorim o democrație mai deschisă, ne dorim ca revoluția tehnologică să permită accesul uh, a câtor mai mulți actori, ceea ce, bineînțeles, ar reduce marjele de, guverna- de guvernanță. Discursul lui Obama privind reforma financiară a fost perfect din punct de vedere al formei și al conținutului. Iar um, apelul um, pentru ajutorul uh, oferit în vederea reformei făcut uh, Wall Street-ului a fost o contradicție în termeni. Ajutați-ne să reformăm mecanismele care vă permit să câștigați mulți bani. E bine, nu spunea lucrurile chiar așa. Ajutați-mă să uh, îi înving pe cei care se ocupă, care, se, care mi se opun în congres, chiar dacă am majoritatea. Ajutați-mă, dar cum să-l ajute? E, e ridicol. Vă spun încă o dată am citit uh, un articol care se intitula Viitorul nu mai este ce a fost. Un titlu foarte interesant. În viața noastră, în generația noastră, a apărut un nou factor, și anume creșterea exponențială și imprevizibilă. De ce? Fiindcă a survenit uh, și această revoluție a comunicării între oameni. Omul este o ființă istorică care învață de la uh, cei mai vârstnici, fie că este vorba de universități, acasă, în comunități. Dar acum, tinerii îi învață pe cei mai vârstnici să manipuleze aceste instrumente Uh, diabolice, cum am fi spus în secolul trecut, și anume calculatoarele. Și într-o limbă din ce în ce mai digitală. Iar uh, omul, această ființă istorică, este acum destructurat, iar această destructurare provoacă o angoasă. De ce? Fiindcă oamenii știu că ceea ce exista până acum va dispărea și că codul realității pe care îl foloseau până acum va fi schimbat. Nu înseamnă neapărat că lumea se va schimba, ci că s-a schimbat deja. Iar noi ne batem pentru un viitor care deja a trecut. Iată de ce nu mai putem pierde timp. Iar aceste elemente de guvernanță structurală sunt foarte importante. Europa ne obligă. Cine este Europa până la urmă? Nu știu cine este Europa, doamnă, această doamnă, această femeie. La man, când s-au vorbit manif manifestați împotriva crizei, am zis cine este doamna, această doamnă criză, vreau să mă prezint, să știu împotriva cui mă lupt. Acum, um, Iată, avem uh, nevoie de schimbări la nivelul politicii de guvernanță, pentru că piețele ne cer o nouă politică, iar opoziția ne zice că nu s-ar fi întâmplat niciodată acest lucru dacă nu ar fi, nu ar fi fost impus de Bruxelles. Dar uh, ar fi o ce lipsă de viziune dacă statele membre ar hotărâ un lucru și cu care noi nu suntem de acord, atunci această politică radicală nu ar putea fi impusă. S-a, creat s-a hotărât crearea unui fond de stabilizare. Dar cine îl impune? Cui? Cui se impune acest fond? Unii sunt de acord, dar în momentul în care se uh, semnează rezoluția, aceasta este o rezoluție semnată de toate statele membre, toate cele 27. Nimeni nu impune nimic. Spun asta și guvernelor și opoziției. Bineînțeles, este mult mai lesne să faci reduceri în domenii, în domenii cum ar fi învățământul. Trebuie mai întâi să îmbunătățim capitalul uman, astfel încât uh, cooperarea pentru dezvoltare, uh, strategia pentru, Mediter- pentru zona de sud a Mediteranei, în 95, la summitul de la Barcelona, m-a bucurat foarte mult să, ved- să observ că există o politică europeană către această zonă. Nu o să vă vorbesc acum despre lucruri care au trecut, despre bătălii purtate de mult. Înainte de acest summit am um, cerut un buget pentru finanțarea acestei politici președin- președinției franceze. Pe scurt, Uh, pentru a-i da asigurări cancelarului l am dorit ca acest uh, am, am garantat garanții că nu va fi un buget uh, foarte mare. Era vorba de 70% din bugetul pentru politicile structurale prevăzut pentru extinderea către pentru țările din, din estul Europei. Și uh, s-a acceptat acest lucru sub președinția franceză aveam deci un pachet financiar și un acord. Acordul nu a mers. De ce? Fiindcă nimeni nu s-a gândit la continuitate. Nimeni. Acum am trecut uh, la un nou stadiu, o nouă etapă, o politică pentru Mediteran, pentru zona Mediteranei. Dar nimeni nu se gândește la continuitate. Și ce s-a întâmplat cu zona mediteraneană. Acum 25 de ani eram în uh, China Deng Xiaoping a vorbit de Confi- Confucius și uh, despre China despre Europa, care, eh, diferențele de populație și am fost întrebat dacă sunteți, dar nu sunteți așa numeroși, de ce nu reușiți să gădeți la un acord până la urmă? În eh, lume se formează grupuri, Statele Unite cu Mexic, Canada, China, acum nu are nevoie de, eh, de astfel de grupuri. China își dorește să aibă mai multă influență la nivel mondial și Uniunea Europeană are o jumătate de milion de cetățeni, dacă ar veni și, dacă s-ar adăuga și Turcia, populația ar uh, crește, dar mm, și așa nu ar ajunge la cifra populației chineze. În sud uh, avem ce, ce ne lipsește nouă, în nord avem ce le lipsește lor și acum să nu să vorbim despre un egoism inteligent, nu neapărat despre solidaritate, un concept de care abuzăm, pe care îl practicăm prea puțin. În ceea ce privește egoismul inteligent, nu ar fi oare mai bine, mai, mai rezonabil, mai responsabil să cădem la un acord, să vedem unde ne putem completa? Știm că nu putem menține un Um, un salariu minim dacă, tra- dacă se traversează sâmbătarea Gibraltarului, nu putem, sau alta, nu, nu se poate ca salariul minim să fie de 20 de ori mai uh, mic de partea cealaltă. Lucrurile vor rămâne tot timpul neschimbate? Nu. nu au, ei nu au suferit uh, de pe urma crizei ca noi. Iată de ce am mai spus în prezentarea mea că ar trebui uh, N-ar trebui oare să ne gândim la Europa în termenii în care să ne punem întrebarea de ce am fost noi mai afectați de, de criză decât SUA, decât uh, alte continente, de ce am fost noi mai afectați decât alții? Un răspuns uh, ar fi următorul fiindcă Europa are 20 de ani de întârziere în ceea ce privește reformele structurale și a suferit o implozie. Implozie financiară pe astfel de temelii uh, slabe, fragile, bineînțeles că suntem mai afectați. Cooperarea pentru dezvoltare este unul dintre cele mai importante și mai bune uh, lucruri la nivel european. Și uh, așa, la, acum pe un ton mai glumeț, aș dori să adaug un lucru. Haideți să nu creăm un mecanism care nu funcționează. Eu cred că dacă această cooperare nu este destul de atractivă, nu facem nimic. Dacă dorim să influențăm politica externă, avem nevoie ca Europa să-și pună în evidență valorile. Cooperarea este un element uh, care ne permite să avem mai multă pondere în ceea ce privește procesul decizionar. Acum, în ceea ce privește cooperarea. Bineînțeles că unele lucruri trebuie revizuite și se întâmplă deja acest lucru. Trebuie revizuite anumite aspecte ce țin de cooperare pentru a vedea cum putem ca um, cooperarea cu ca țările cu care cooperăm să ar putea să-și reformeze modelul economic și um, ar putea să îmbrățișeze ah, economia întemeiată pe cunoaștere a secolului 21. Țările nordice, lucrurile sunt foarte interesate uh, acolo, interesante acolo, au o cooperare foarte strânsă cu fondurile financiare și există inițiative inovatoare, extraordinare, care vor avea o importanță foarte mare pe viitor cu țările, în ceea ce privește țările care cooperăm în America Latina, Africa și așa mai departe. De ce? Fiindcă în momentul în care am uh, început acest efort de cooperare foarte mare, lucrurile stăteau altfel. Am uh, făcut uh, acest efort, Europa, SUA, Japonia, defineau prețul materiilor prime. Aveau acest um, oligopol al cererii. Iar noi iar noi eram consumatorii, noi uh, eram cei care stabileam uh, prețurile. Și astfel uh, avem ultimul cuvânt de spus. Deci noi stabileam prețul materiilor prime și prețul prelucrării. Gata, însă nu mai lucrurile nu mai stau așa. Mâine orice s-ar întâmpla, eu sper ca lucrurile să uh, nu o ia pe o pantă negativă, dar, aceste, dar toate discuțiile acestea de la Doha, de pildă, nu mai țin de, de materiile prime, ci de partea economică, financiară. Iar cererea nu mai este a țărilor occidentale dezvoltate, nu ele hotărăsc prețul materiilor prime și a produselor uh, fabricate și China are dom- dominația acum, America Latină. Se delocalizează investițiile către aceste țări pentru producție. Bun, acum însă revin în, în Europa la nivel industrial. Deci pleacă și se întorc. Dacă ne vom confrunta cu um, o criză a oțelului, nu trebuie să uh, cerem domnului Avignon să existe o restructurare a um, oțelului. Eu pur și simplu mă informez la mita, să vedem ce se întâmplă cu oțelul în Europa. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri, trebuie să ne gândim serios. Fiindcă Doha, într-adevăr, este importantă și o, are capăt o altă importanță în ceea ce privește cooperarea. Acum uh, avem uh, alți, între, alți interlocutori, Brazilia și așa mai departe. Acești interlocutori, acești, aceste țări discută în continuare. Deci ei doresc să discute în continuare anumite lucruri despre Doha și noi nu dorim, pentru că lor li se pare că discuțiile țin de trecut și nu au nimic de a face nici cu prezentul, nici cu viitor. E un lucru destul de dificil de spus dar trebuie să ne întrebăm de ce oare relațiile acestea sunt atât de importante. În esență, a, aici se pierd și se câștigă alegerile și puterea. Poți câștiga niște voturi ținând niște discursuri împotriva imigrației, împotriva rundei Doha. Acesta ar putea să fie elementul cu care câștigi sau pierzi alegerile sau cu care rămâi la putere. Ceea ce înseamnă că, de fapt, problemele rămân nesoluționate. Mie îmi place ideea în care Parlamentul are păreri mai largi. Domnule președinte, întrebarea este dacă Parlamentul poate să fie de acord cu privire la stabilirea a patru priorități reale care să aibă un impact, pentru că dacă da, foarte bine și o să vin cât de curând uh, ca să ne mai ca să mai facem un schimb de păreri. Mulțumesc. Grazie. Grazie Presidente Gonzales per il tempo che ci ha Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Gonzales, pentru că ne-ați uh, consacrat uh, această perioadă de timp, ne-ați uh, prezentat aceste păreri. Mi-au plăcut ultimele cuvinte din raportul dumneavoastră, dar ați menționat și niște probleme mai mici Europa e încă un concept abstract, dar există oameni în carne și oase care simt efectul a ce s-a întâmplat, chiar dacă totul a pornit de la lagările de concentrare sau gulaguri, iată de ce noi considerăm că Europa trebuie să se îndepărteze de acele lucruri rele din trecut și asta ne apropie unii de alții. Și una dintre întrebările pe care le-ați formulat Europa este un loc al amintirilor sau un laborator care ne pregătește pentru viitor? E muzeu sau e laborator? Muzeul ține de amintire, iar laboratorul lucrează ceva pentru viitor. s-a spus că această misiune are nevoie de curaj politic și ambiție colectivă. Și simț practic și să știm și idealurile pe care le urmărim. Trebuie să ne pregătim încă de pe acum pentru ce ne așteaptă în viitor. Mulțumesc. Me voy a vivir a Florencia. Pero es invitado ya. Allora possiamo continuare? Așadar, dragi colegi, să continuăm cu ordinea de 6 dell'ordine del giorno. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 6 pe care îl vom trata simultan cu 7. Revizuirea acordului cadru al relațiilor dintre Parlamentul European și Comisie. Raportor este domnul Rangel. Da votare, 10 emendamenti prezentate dall'onorevole Duff e dal relatore stesso. Sunt amendamente din partea domnului Duff, din partea altor colegi. Unele au fost retrase între timp. Sunt patru în legătură cu amendamentul la revizuirea acordului din partea domnului Dav și altor colegi. Întâi să-l invit pe domnul Rangel să ne prezinte părerile în ce privește votul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez, în primul rând, că eu cred că acest acord cadru e o realizare foarte importantă pentru Parlament. Aceasta e prima observație. Probabil că anumite detalii ale raportului și amendamentele nu sunt atât de importante în comparație cu importanța și semnificația acestui acord cadru, care este primul semnat după tratatul de la Lisabona și care are o bază în tratat, o bază clară, explicită în tratat, articolul 2, 295, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Avem acum două tipuri de amendamente. Amendamente la raport, care schimbă regulile de procedură, adică implicațiile, consecințele acordului cadru în propriile noastre reguli de procedură. Aici cred că nu sunt probleme sunt niște detalii tehnice. S-au propus unele amendamente pentru o mai bună adoptare a regulilor de procedură, o mai mare precizie juridică a formei de exprimare diverselor consecințe ale acordului cadru. Nu aș spune că nu e nicio problemă. Ar trebui să precizez că unele amendamente au fost propuse de domnul Andrew Duff și am ajuns la un text de compromis pentru amendamentul 17, 18 și 19, în special din cauza că scopul nostru a fost exact același, dar formularea avea mari diferențe. Deci am încercat să ajungem la un compromis și în raportul privind regulile de procedură avem trei amendamente de compromis la propunerea inițiale 17, 18 și 19. Și aici, deci, s-a ajuns la consens, să spune. Apoi, amendamentele la acordul cadru. La raportul privind acordul cadru. Aici ar trebui să vă spun că sunt în totul de acord cu amendamentul 4 propus de Andrew Duff. Nu înțeleg scopul amendamentului 3 din partea colegului de Young. Cred că probabil textul este mai precis așa cum este în raportul privind acordul cadru fără amendament și apoi mai avem <clears throat> două amendamente, 1 și 2, care cred că merită să ne gândim la ele și merită anumite comentarii din partea colegului Andrew Duff. Cel de-al doilea e mai ușor. De colegul Duff propune că atunci când ne referim la dialogul regulat între președintele Comisiei și președintele Parlamentului, să spunem, fără a duce atingere rolului conferinței președinților și procedurii de reglementare și bugetare. Cred că asta nu contribuie cu nimic, nu aduce nimic în plus. Nu cred că e important și Cred că nu e nici bine, nici rău, nu contribuie cu nimic, după părerea mea. Pentru că dacă citim acordul cadru, textul lui este foarte clar că conferința președinților își păstrează puterile, nu doar că ele sunt neatinse, ci chiar ele devin mai mari decât erau în trecut. Deci cred sincer că acest amendament nu e necesar. Dar nu sunt nici în dezacord cu el. Nu vrem să aducem atingere rolului Convenției Președinte. Nu era nici în spiritul, nici în litera acordului cadru, în textul său. Și v-aș recomanda acum să ne abțină, pentru că nu e un punct foarte important ce cred că ar merita examinare, gândire, ar trebui să fim atenți la amendamentul 1, unde noi spunem într-un considerent de la raport, nu în textul propriu-zis al raportului, întrucât tratatul de Lisabona plasează Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul în procedurile bugetare și sporește rolul acestuia în politica externă Uniunii Europene, cu excepția rolului referitor la politica comună de apărare și externă. Colegul de propune să ștergem această observație finală, with exception of the role relating to common Foreign Security Policy. Deci politica comună de securitate și politica externă, cred că această precizare este necesară pentru că vorbim despre picior de egalitate cu Consiliul și în mod natural nu e picior de egalitate cu Consiliul în politica comună externă și de securitate. Asta e foarte clar. E clar din tratat și de asemenea din acordul cadru. Deci cred că n-ar trebui să ștergem această precizare. Trebuie să vă spun că dacă citim cu atenție raportul referitor la acordul cadru, o să vedem că există o poziție extrem de fermă din partea Parlamentului față de dimensiunea de relații externe. Este foarte clar că Parlamentul are aici o poziție puternică și fermă. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu văd nicio nevoie să întărim asta în considerente, mai ales când vorbim despre piciorul de egalitate cu Consiliul în procedurile de reglementare și bugetare? Cred că această precizare, această observație este importantă și vă recomand ferm să votăm împotriva acestui amendament. Aceasta e poziția mea personală și vă spun că nu e nicio îndoială că acest raport, dacă îl citiți, apără clar poziția Parlamentului în controlul relațiilor externe dimensiune externe a politicii europene, în politica europeană. E foarte clar dacă îl citiți. De fapt, nici nu cred că trebuie să-l citiți cu atenție, ci doar să-l citiți. O să vedeți că e o atenție deosebită acordată definirii poziției Parlamentului. Și această preocupare este rezultatul direct al echipei de negociere de la acordul cadru. Nu doar uh, poziția raportorului, ci rezultatul direct al mandatului echipe de negociere la acordul cadru. Deci nu cred că am câștigat ceva cu ștergerea acestei precizări privind situația Parlamentului European. Acesta e motivul pentru care cred că trebuie să votăm împotriva amendamentului numărul 1. Acestea sunt observațiile mele, deși ce este important este să avem astăzi acest raport care să fie aprobat cu privire la acest acord cadru, pentru că acordul cadru și nu raportul este important. Și e o realizare deosebită pentru Parlament care în fiecare zi încearcă să își afirme poziția și poziția constituțională între instituțiile europene. Mulțumesc. Grazie. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule raportor. Dorește cineva să ia cuvântul, domnul Daf? Da. Sunt extrem de recunoscător uh, colegului Paulo Rangel pentru că a prezentat amendamentele față de această comisie <clears throat> în mod atât de precis și complet. Trebuie să spun că această comisie afaceri constituționale trebuie să se exprime critic față de rezultatul negocierilor uh, la acordul cadru în ce privește relații între Parlament și Comisie. Dacă nu, nu mai are niciun sens să fim aici. În ce privește regulile de procedură, mă bucur foarte mult să le accept, să accept compromisurile propuse la 17, 18 și 19. Cred că asta reflectă și captează precis ceea ce încercăm să facem. În ce privește raportul, amendamentul numărul 2, Cred că n-ar trebui să fim naivi aici. Acordul cadru propune o îndepărtare radicală de la actuala practică. propunând ca președintele Parlamentului să participe la întâlniri ale Colegiului Comisarilor. Acesta ar putea să fie într totul uh, fără vreun efect negativ, dar ar putea să fie și o încălcare a principiului separării puterilor. Și ar putea permite unui președinte al Parlamentului European lipsit de scrupule să se amestece în procesele sau procedurile bugetare și legislative prevăzute de tratat și să lucreze în afara mandatului care i-a fost acordat de către conferința președinților. Deci cred că este important ca în mod politicos să ne aducem aminte că, sau să reamintim că președintele Parlamentului este limitat în ceea ce poate să facă dacă se găsește în interiorul comisiei. Nu vreau să lansez acuzații în legătură cu integritatea actualului președinte al Parlamentului, domnul Buză, care se comportă sau s-a comportat într un totul corect, dar nu, poate nimeni să ne garanteze că succesorul sau succesorii lui vor fi la fel de scrupuloși. Iar în legătură cu primul amendament, cred că trebuie ca întotdeauna să respectăm logica tratatului de la Lisabona, care reunește politica externă de securitate și externe comună și celelalte politici ale Uniunii. Iată de ce a fost adoptat, asta s-a realizat prin tratatul de la Lisabona. Și acum să încercăm să despărțim PESC de celelalte acțiuni externe ale Uniunii Europene, mi se pare că ar fi o eroare. Cred de asemenea că probabil nu e adevărat că rolul Parlamentului nu sporește și nu este consolidat de tratat în ce privește PESC. Și în al treilea rând, cred că chiar dacă ar fi adevărat, ar fi absurd ca Parlamentul să spună așa ceva. Domnul Rangel spune că vorbește despre situația de egalitate între Parlament și Consiliu în această privință. Eu nu așa citesc uh, proiectul de considerent unde se vorbește despre picior de egalitate în proceduri sau chestiuni legislative și bugetare, ceea ce este corect, dar apoi spune că își întărește rolul în politica externă, ceea ce e corect. Nu vorbește despre ideea că Parlamentul ar fi pe picior de egalitate în sfera politice externe sau PESC. Deci, din toate aceste motive, cred că este deosebit de important să menținem linia dată de Tratatul de la Lisabona, încercăm să sprijinim efortul de a îmbunătăți colaborarea dintre Parlament și Parlamentele Naționale în domeniul PESC, ceea ce ne cere să afirmăm uh, interesele și rolul Parlamentului în acest prim amendament. Bine, allora io pregherei di prendere la parola al signor Romero, che direttore... Mulțumesc, atunci dau cuvântul domnului Romero de la uh, Direcția Juridică a Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din partea Comisiei suntem uh, cu totul de acord cu afirmația pe care tocmai a făcut-o domnul Rangel a folosit termenul achievement, realizare, pentru a, deveni, pentru a defini acordul cadru. Cred că e vorba de un rezultat excelent pentru ambele instituții și suntem în special satisfăcuți de recomandarea pe care o face domnul Rangel în raportul său de a aproba acordul cadru negociat între cele două instituții. De partea Comisiei, noi ne menținem angajamentul și, bineînțeles, vom aplica acest acord așa cum uh, a fost el agreat. Acum, domnule președinte, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să fim foarte atenți la maniera în care acordul cadru va fi aplicat în practică. Știți fără îndoială că pentru unii acest acord cadru deja merge prea departe și, prin urmare, riscul unui recurs la Curtea Europeană de Justiție nu este exclus. Și cu atât mai puțin riscul unui recurs la Curtea Europeană de Justiție împotriva actelor rezultate din aplicarea acestui acord cadru. Așadar, trebuie să rămânem foarte atenți la modul în care îl aplicăm și la respectul termenilor preciși ai acestui acord cadru. În acest, în acest context al termenilor precise a acordului, țin să semnalez faptul că noi, Comisia, nu putem subscrie la unele dintre interpretările conținute în raportul uh, domnului Rangel, care, uh, după opinia noastră, merg dincolo de textul agrea de termenii exacti ai acordului cadru. Și pentru a evita orice ambiguitate și mai ales pentru a ne uh, proteja de eventuale acțiuni în justiție, ar trebui ca aceste interpretări să uh, fie considerate declarații de politică, ținând cont de obiectivele politice ale Parlamentului, dar aici eu vorbesc strict dintr-un punct de vedere juridic. Este foarte important ca textul să fie aplicat în termenii în care a fost negociat și să împărtășim aceeași interpretare a acestui acord în cele două instituții. Asupra acestui lucru țineam să vă atrag atenția. Nu se poate și mai ales, așa cum a spus domnul Angel, tratatul uh, recunoaște valoarea acordurilor interinstituționale, trebuie să fim extrem de vigilenți și să ne ținem strict de textul care a fost agreat și închei aici. Din partea Comisiei, noi considerăm că acesta este un acord interinstituțional excelent. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Uh, îi cer scuze colegului Haureghi care ceruse cuvântul, așa schimbăm puțin uh, procedural lucrurile și îi dăm cuvântul domnului Horeghi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă putem uh, ajunge la vreun echilibru aici, pentru că eu înțeleg din argumentul uh, domnului Daf și din amendamentul său care spune că va îmbogăți, va întări rolul în politica externă, dar după aceea spune cu, cu excepția rolului legat de politica de securitate și externă. Deci, practic, pare să se contrazică. Domnul Romero și domnul Rangel spun că acesta este un text uh, unde s-a ajuns la un acord, pe care s-a ajuns la un acord cu mare greutate și mă întreb dacă acest acord negociat îndelung de toate grupurile și la care s-a ajuns atât de greu nu riscă să fie pus sub semnul întrebării din nou. Pentru că acum nu mai știu dacă pot să votez, nu mai sunt sigur că votez pentru acest acord dacă nu votez și în spiritul compromisului uh, care a fost uh, obținut. Așadar vreau să întreb pe domnii Daf și Rangel dacă amendamentele Uh, domnului Duff n-ar putea fi formulate diferit. Textul domnului Duff, Duff spune și întărește rolul său în politica externă a Uniunii Europene. Punct. Dacă am adăuga cu prevederile reg- regulamentare uh, conform ale politicii comune uh, de securitate și externă pentru că deja acolo avem uh, regulamente care clarifică lucrurile. Asta ar însemna că nu am merge împotriva textului și mă întrebam dacă n-am mai putea avea așadar un considerent care se spune acest lucru, întărește rolul în politica externă, îi întărește rolul în politica externă cu reglementările conținute, conform reglementărilor politicii externe și de securitate comune mă întreb dacă o astfel de soluție ar fi acceptabilă pentru domnul Rangel și pentru Comisie, pentru că ar, s-ar respecta și spiritul amendamentului domnului Daf. Vă rog, domnule Daf, spune președintele, doriți să reacționați? Da, imaginez că ar trebui să o fac. Eu aș prefera să spunem întărește rolul său în politica externă, incluzând politica externă și de securitate comună. Dar, dacă domnul Rangel ar veni cu o propunere mai bună, atunci aș fi dispus să iau în considerare. Președintele, domnule Rangel. Aș vrea să uh, trec, să discut direct această propunere a colegului Haurehi. Cred că o putem accepta, pentru că ea respectă realmente spiritul textului și înțelegerea a ceea ce este politica externă și de securitate comună. Deci, cred că o astfel de formulare Sigur, nu știu cum să scriu eu asta în engleză, dar ceva, ceva care să aibă acest sens, cred că este acceptabilă o astfel de formulare, pentru că întărește ideea că politica externă și de securitate comună are un loc diferit față de uh, relațiile externe în general. Cred că se facem o distinție bună. Deci să substituim expresia cu excepția cu o altă formulare mai neutră. Cred că asta ar fi soluția. Yes. Something like including... Ceva de genul incluzând politica externă și de securitate comună, conform prevederilor care au legătură cu aceasta, care se referă la aceasta. Cred că nu putem găsi o formulare mai europeană și un limbaj mai european. Cred că este domnul Daf. Da, domnule președinte, ar fi acceptabil acest lucru. Mi pare că Președintele, cred că grupurile par să cadă de acord asupra acestui lucru. Deci despre ce amendament vorbim? Amendamentul 1. questo? Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Perfetto. Allora, bene. Può parlare. Prego. Perfect, spune președintele, foarte bine. Domnule președinte, putem asculta așadar noua formulare? Puteți să repetați noua formulare propusă a amendamentului? Da, vă rog, domnule Rangel, spuneți să recitiți uh, noul, uh, noua formulare. Nu sunt sigur dacă mi-aduc exact aminte cuvânt cu cuvânt, dar ar fi conform, incluzând politica externă și de securitate comună, incluzând politica externă și de securitate comună, conform dispozițiilor referitoare la aceasta. Președintele, e bine? Putem accepta? E clar textul? Putem trece atunci la vot? Să începem așadar Să începem așadar cu acordul cadru revizuit privind relațiile dintre Parlament și Comisie. Amendamentul 14 regula 9, paragraful 2. Vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Un vot împotrivă. Amendamentul 1 a fost retras, așadar trecem la uh, regulamentul 23, amendamentul 15 al raportului. Cine este pentru? Vă rog să votați. Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă și acesta cu doar un vot împotrivă. Amendamentul 2 a fost retras, deci acum amendamentul 3 la uh, regula 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă unanim, cu vot unanim. Acum, votăm la amendamentul 4 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 16 al raportorului la uh, regula 44.3. Cine este pentru, vă rog, împotrivă, se aprobă cu un singur vot împotrivă. 5 a fost retras, așadar votăm amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Acum. Avem amendamentul de compromis care înlocuiește fostul amendament 17 și fostul amendament 19. Cine este în favoarea acestui compromis, vă rog să votați. Cine este împotrivă, abțineri, se aprobă cu un vot împotrivă. 18 este caduc pentru că s-a adoptat acest compromis, 8 a fost retras, 19 a fost inclus în, în amendamentul de compromis. Amendamentul 20, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă cu o abținere. 9 a fost retras. Așadar, acum, amendamentul 10 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 11, tot al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 21, 12 se retra- a fost retras, deci acum votăm 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă cu un vot împotrivă. 13 este retras. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Acum, votul final asupra proiectului astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat în unanimitate. Așadar, putem merge mai departe. Să facem o pauză după terminarea voturilor, dacă sunteți de acord. Așadar, trecem acum la Nu, iertați-mă, spune președintele, nu am documentul care trebuie. Nu. Deci suntem la punctul 6, revizuirea acordului cadru privind relațiile între Parlament și Comisie. Sunt patru amendamente. Primul amendament al domnului Daf. Cine este pentru? Uno è quello dove c'è stato l'emendamento. Ah, sì, sì, chiedo scusa. Ho detto, ho detto uno per dire due. <laughs> Iertați-mă, spune președintele. Am spus amendamentul 1, vreau să spun amendamentul 2, îmi cer scuze. Așadar, haideți să luăm lista în ordine. Deci primul pe listă este amendamentul 2 al domnului Daf la paragraful 3 sub paragraful 4, punctul 4.1. Vă rog, cine este pentru? Chi e contrario? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Passiamo al voto dell'emendamento 3. Acum, amendamentul 3 de Young. Cine este pentru? Vă rog să votați. Împotrivă. Abțineri. Se respinge în unanimitate. Amendamentul 4 al domnului Daf. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Adoptat în unanimitate și acum amendamentul 1 pe care îl uh, cerusem inițial. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, un vot împotrivă, abțineri, se aprobă așadar cu un vot împotrivă și o abținere. Și acum votăm uh, versiunea astfel modificată, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, se aprobă. Acum putem să-l aplaudăm pe domnul Rangel pentru că a făcut o treabă extraordinară. Evident, aici înțeleg și negocierile cu Comisia și Consiliul. În regulă, spune președintele. Acum mai avem un alt vot Așadar, este vorba despre punctul 8. Bugetul rectificativ, secțiunea 2, Consiliul European și Consiliul, secțiunea 3, Comisia, secțiunea 10, Serviciul European de Acțiune Externă. Comisia noastră are dreptul de a emite un aviz pentru Comisia de Buget privind uh, bugetul uh, rectificativ numărul 6 2010 în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. Deci putem face amendamente și de fapt am uh, și făcut amendamente care au fost centralizate de colegul nostru, domnul Guy Verhofstadt. Nu a fost uh, numit oficial, formal, uh, raportor pentru aviz, dar având în vedere că domnia sa s-a ocupat de, ace- de centralizarea acestor medicamente, cred, med- amendamente, cred că putem să facem acest lucru și, deși domnia sa nu este aici, putem avea o discuție. Domnul Daf a cerut să ia cuvântul. Uh, domnul da. Guy Verhofstadt dorește să mulțumească Comisiei pentru această numire ca raportor pentru aviz. Își cere scuze că nu poate fi aici în această după-amiază și garantează că amendamentele propuse sunt în concordanță și chiar sunt exact identice cu amendamentele domnului Elmar Brock făcute în numele Comisiei AFET și care se leagă de aceleași subiecte. Așadar, există un consens transpartinic aici și sper că aceste amendamente pot fi aprobate în bloc. Președintele, spuneam că putem trece la vot. Mulțumesc, domnule Duff. Sunt șapte amendamente, toate sunt uh, agreate de toate grupurile, au fost prezentate de uh, raportorul pentru aviz și dacă nu are nimeni nimic împotrivă, putem să votăm în bloc. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Cine se abține? un vot împotrivă, sunt aprobate. Trecem acum la votul final privind uh, proiectul astfel amendat. Cine este pentru, vă rog să votați. Cine este împotrivă, un vot împotrivă. Cine se abține, se aprobă. Asta înseamnă că am încheiat uh, reuniunea noastră. Uh, urmează reuniunea coordonatorilor. Vă reamintesc însă că în această seară în această sală ne aflăm numai pentru că au fost invitați și membrii altor comisii. Mâine vom fi în altă sală, în sala noastră obișnuită, așadar vă rog să nu vă lăsați documentele aici, pentru că mâine o să fim în altă sală și nu o să vi le mute nimeni acolo. Vă mulțumesc, ședința se suspendă. Naturalmente, coordonatorii sunt fregați Evident, coordonatorii sunt rugați să rămână la ședință.